Uh, good morning. I think we may as well. Bună dimineața, cred că putem începe cu primul raport, Chipul sărăciei în rândul femeilor din Uniunea Europeană. Din păcate, Gabriel Zimmer nu este aici, însă Thomas Handler o înlocuiește, deci îi dăm cuvântul. Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Da, dragi colegi, dragi colegi, aș dori să o scuz pe Gabi Zimmer, că nu poate fi aici, a intervenit ceva pe termen scurt. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la acest uh, aviz. Este și o dovadă a faptului că colaborarea dintre Comisia pentru Ocupare și cea pentru drepturile femeilor se află pe o bază solidă. Pe baza unui acord între președinții comisiilor de ocupare și pentru drepturile femeilor, Comisia pentru Ocupare se va ocupa doar de aspectele generale ale sărăciei, în timp ce Comisia pentru Drepturile Femeilor se va ocupa de aspectele specifice ale sărăciei în rândul femeilor. Pe baza acestui acord, 43 <clears throat> dintre amendamente au fost declarate neconforme în reuniunea coordonatorilor. Așadar, doamna Zimmer roagă pe cei vizați să-și retragă aceste amendamente și să le introducă la Comisia FEM. Pe 9 decembrie este termenul de depunere a amendamentelor pentru comisia responsabilă pe fond. Secretariatul a transmis uh, deja o astfel de notificare celor afectați. Este o temă care nu a fost deloc controversată în colaborarea din pregătirea acestui raport în comisie s-a ajuns la un acord general în ceea ce privește principiul combaterii sărăciei, în special în rândul copiilor. Doamna Zimmer lucrează în momentul de față la elaborarea compromisurilor și va încerca să transmit raportorilor din umbră aceste compromisuri încă în cursul zilei de astăzi și dorește să găsească un acord cu privire la acestea în cursul acestei săptămâni. Lista de vot urmează să fie transmisă membrilor până pe 3 noiembrie, votul fiind prevăzut pentru data de 9. Cu anumite amendamente, raportoarea nu poate fi de acord, de exemplu, amendamentul 22, apoi amendamentul 34, care dorește uh, scoaterea aspectului sărăciei infantile din acest aviz, apoi amendamentul care dorește să elimine cei trei indicatori ai sărăciei din strategia 2020, amendamentul 51 care dorește eliminarea aliniatului 5 cu privire la rol pozitiv al uh, politicilor sociale. Apoi alte trei amendamente. Amendamentul 52 a doamnei Meissner în sens se încearcă ca în acest uh, caz să, să se introducă prima parte a acestui amendament uh, într-un amendament de compromis, la fel și amendamentele 35 și 36, unde se încearcă de asemenea introducerea lor într-un compromis pentru înjumătățirea uh, sărăciei infantile până în 2012, pentru că acest obiectiv să fie păstrat. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Meissner, are acum cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Din păcate, doamna Zimmer nu poate fi prezentă astăzi, dar uh, s-a relatat în numele dânsei. Eu cred că în mare suntem de acord ca <clears throat> în domeniul uh, sărăciei femeilor trebuie să găsim căi de combatere a acesteia. Toate amendamentele par să meargă în aceeași direcție cu câteva excepții care au fost uh, deja enumerate în parte. Din punctul meu de vedere, am fost într-o situație dificilă pentru că în momentul în care am introdus amendamentele, nu am știut, eu de exemplu, nu am auzit uh, atunci în cursul dezbaterilor că nu avem voie să utilizăm termenul femei. Este foarte dificil să redactezi un aviz uh, la un raport care încă nu există. S-a spus uh, inițial că sărăcia infantilă nu își găsește locul în acest raport, acum totuși o face, de aceea a fost o misiune destul de dificilă pentru noi ca raportori din umbră. Din două dintre amendamentele mele am uh, eliminat această terminologie a sărăciei în rândul femeilor. Așadar, uh, ele sunt corespunzătoare, e oarecum ciudat atunci când e uh, vorba în titlul raportului de această temă. Așadar, în ceea ce privește amendamentele mele, pentru mine a fost important, în primul rând, să să nu constatăm doar uh, care este situația cu sărăcia în rândul femeilor, ci să încercăm să găsim și soluții. Și la amendamentul 35, unde s-a spus că acesta ar, ar urma să fie introdus într-un compromis, în Germania, de exemplu, se vorbește de uh, depășirea spiralei sărăciei. Nu știu dacă în alte limbi uh, se folosește aceeași terminologie, dar pentru mine este importantă această expresie pentru că situația de fapt așa este, pentru că dacă un, când, un copil se naște într-o uh, familie săracă în care nu lucrează părinții, situația care se întâlnește în fiecare a zecea familie din Europa, se naște o spirală care uh, se continuă așa în timp și de aceea trebuie depășită. De aceea, uh, acum aștept cu interes uh, amendamentele de compromis și dezbaterea ulterioară. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Lopez. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, la modul general, Vreau să spun că eu nu cred că există probleme cu acceptarea majorității amendamentelor, ci mai ales problematică este găsirea de compromisuri între aceste amendamente. Ar fi bine să cădem de acord asupra unui text unic, pentru că amendamentele nu sunt atât de diferite. Și înainte de a trece la amendamentele cele mai controversate, vreau să vă spun că sunt puțin surprinsă de faptul că anumite amendamente au fost declarate inadmisibile și se pare că nu le putem depune la Comisia FEM. Eu nu vreau să pun la îndoială competența președinției noastre, însă nu înțeleg ce criteriu a fost aplicat, mai ales la 27, 30, 54, 59, 70 și 70 de grupului meu. Nu înțeleg ce s-a întâmplat. E vorba de amendamente care se referă la dreptul muncii, contracte precare și nu înțeleg de ce nu se uh, acceptă termenul femei. Dacă vorbim despre femei, nu putem vorbi de locuri de muncă, poate că ar trebui suprimată comisia respectivă și nu altceva. Trebuie să acceptăm însă hotărârea președinției și voiam să vă spun în orice caz că eu nu sunt de acord cu ea. În ceea ce privește amendamentele în legătură cu care trebuie să ajungem la un acord, vreau să revin la alineatul 1-2, privind Fondul Social European. Cred că ar fi bine să ajungem la un acord și personal eu aș fi uh, pentru creșterea uh, banilor alocați acestui fond, cu condiția ca aceștia să fie folosiți pentru a spori competitivitatea și capacitatea de angajare și alte acțiuni în același sens, însă nu să nu fie folosiți banii pentru uh, protecția socială. Nu sunt nici pentru amendamentul 53, și în ceea ce îl privește pe 61, cred că s-ar putea să fie aici o problemă de traducere pentru că nu înțeleg ce vrea să spună acest amendament. Eu sunt convinsă că vom ajunge la un acord. Este un pas important și sunt convinsă că vom reuși să avem un text bun. Mulțumesc mult! Mulțumesc! Înainte de a da cuvântul celorlalți vorbitori, vreau să clarific un lucru. Mi s-a spus că toți raportorii au fost informați care sunt diferitele, uh, comis, diferitele competențe ale fiecărei uh, comisii și în cadrul cooperării consolidate, fiecare comisie trebuie să-și respecte sfera de competență, cum se prevede în regula numărul 50 din regulamentul de procedură. Fiecare comisie trebuie să se ocupe de uh, textul care intră în sfera sa de competență, chiar în cadrul unei consultări comune și trebuie să se stabilească acest lucru prin consultare între raportori. De aceea au fost uh, eliminate foarte multe amendamente. Doamna Moran Chartier. În legătură cu acest subiect, doamna președinte, și vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. În legătură cu faptul că raportorii au fost informați despre sfera de competențe a fiecărei comisii. Mie mi se pare foarte bizar faptul că președinta noastră s-a putut referi la acest fapt și că în aceeași sesiune de lucru ea admitea că pentru anul viitor 2011 una din temele uh, de uh, lucru va fi clauza europenei cea mai, celei mai favorizate, adică acest lucru se referă exact la femei. Deci în aceeași uh, ședință de coordonare avem o poziție de principiu împotriva a tot ceea ce se referă la amendamente uh, referitoare la femei, și în aceeași ședință de lucru, ni se spune că se poate accepta o temă de lucru referitoare la situația femeilor, cu clauza europenei celei mai favorizate. Și există aici o diferență de poziție, poziție, două poziții diferite la aceeași persoană în aceeași ședință de lucru. Și eu nu mi explic acest lucru. În al doilea rând, voiam să intervin rapid după ce ați spus pe primul punct, însă cred că acum uh, mi s-a acordat și timpul de vorbire pe care îl cerusem. Deci, în al doilea rând, președintele, o să vă dau uh, cuvântul din nou după ce uh, clarificăm acest punct de procedură. Deci e vorba de cooperare consolidată, s-a făcut un acord, o să Uh, uh, cer doamnei Berez să clarifice uh, punctul pe la care vă referiți dumneavoastră la sesiunea coordonatorilor. Eu nu am fost acolo, deci nu știu la ce vă referiți. O să cer lămuriri suplimentare. Însă, în legătură cu acest raport, e vorba de cooperare consolidată și, cele, și președinții celor două comisii au căzut de acord, iar Comisia pentru Drepturile Femeilor și Egalitate de Gen șanse egale, egalitate între femei și bărbați, în legătură cu șansele pe piața de, muncii și de, de muncă și tratamentul la locul de muncă. Deci astfel se împart temele între cele două comisii, așa a hotărât președintele de la Comisia FEM și președintele nostru. Trec acum la timpul de vorbire. Mai întâi, doamna... Doamna Moroșartie, din nou. Da, mă scuzați. Mulțumesc! Președintele, am făcut o confuzie într-adevăr între ce spuneați despre procedură și timpul dumneavoastră de vorbire. Domnul Sercas dorește să se refere la un punct de respectare a regulamentului. Da, doamnă președinte, și eu vreau să vă spun că sunt cât se poate de surprins. Cred că toată lumea este surprins astăzi și pe mine mă surprind multe lucruri la uh, modul de activitate, modul în care lucrează comisia noastră, pentru că uneori suntem confruntați cu alte comisii care au competențe în care noi nu ne amestecăm. Deci nu prea înțeleg cum se face că competențele comisiei noastre, care sunt clare, ocuparea, uh, pot să fie uh, discutate de alte comisii, de exemplu de Comisia Femei Ceea ce ține de piața de muncă face parte din sfera de competență a comisiei noastre și la fel și incluziunea socială. Deci eu aș dori să mi se dea mai multe explicații, nu numai pe acest caz, ci în general. Eu cred că trebuie să ne gândim la modul mult mai general la această chestiune. Și este evident că articolul 50 definește cooperarea consolidată între mai multe comisii, dar fiecare are competențele sale. Președintele, înțeleg ce spuneți și sunt de acord cu dumneavoastră, dar trebuie uh, pusă problema în conferința președinților. Cred că aceasta este cea mai bună soluție. Nu mai avem mult timp înainte de vot, deci dacă nu este foarte important uh, ce aveți de spus și nu se referă la procedură, trebuie să reduc timpul de vorbire al tuturor ca să nu ne întindem prea mult. Doamna Moroșartie, am să fiu foarte rapidă, doamnă președinte. Primul punct. Funcționarea pe care o explicați dumneavoastră se referă la rapoartele legislative și noi nu ne aflăm într-o astfel de situație. Și noi nu știam că nu trebuie să includem deloc cuvântul femei în amendamente. Nu ni s-a spus că va fi respins un amendament care conține cuvântul femei într-un raport referitor la sărăcia în rândul femeilor. Mi se pare uh, total stupid. Și în al doilea rând, și asta este obiectul intervenției mele, vreau să vă atrag atenția asupra 27, 45 și 54 care sunt declarate inadmisibile pe acest criteriu. Eu cred că e vorba de amendamente care se referă pe fond la ocupare. Deci, vă rog, cer să fie reexaminată această, uh, această analiză, această declarație de inadmisibilitate. În numele doamnei Gruni și în numele meu vreau să vă atrag atenția asupra amendamentului 71 pentru că se referă la venitul minim, un venit minim care nu a fost adoptat. Deci atenție la 71, nu suntem de acord cu el. Și în ceea ce privește FCE, sunt, FSE, mă scuzați, sunt două amendamente care scriu explicit că noi suntem pentru reducerea Fondului Social European și nu este deloc acceptabil acest lucru într-un raport pe fond ca acesta și în legătură cu obiectivele noastre de coeziune socială. Și în cele din urmă vreau să atrag atenția asupra amendamentului 80, care trimite la subsidiaritate. În ceea ce privește admisibilitatea sau inadmisibilitatea amendamentelor, doamnă președinte, eu vreau să cer un vot ca să știu cine este de aici de acord cu uh, retrimiterea la Comisia FEM a amendamentelor inadmisibile. Mulțumesc, doamna Iotova. Mrs. Iotova. Mhm. Благодаря, doamnă președinte. Um, Mulțumesc, doamnă președinte. Nu vreau să comentez prea mult pe această temă pentru că nu sunt de acord cu modul în care acest subiect a fost împărțit în două, sărăcie și femei. Nu sunt de acord cu acest lucru pentru că, de fapt, e vorba despre sărăcia în rândul femeilor în Uniunea Europeană și acesta este uh, subiectul acestui raport. Trebuie să nu separăm două subiecte care sunt uh, profund corelate. Ni s-a spus uh, că aceste comisii vor acționa așa, ar fi trebuit să primim o scrisoare, eu ca raportor din umbră nu am primit această scrisoare și coordonatorii au protestat uh, cu câtva timp în urmă și protestez și eu acum pentru că eu cred că această procedură nu are sens dacă nu putem să ne referim la femei. Îmi pare foarte rău că doamna Zimmer nu este aici, pentru că ea uh, are niște amendamente care nu i convin, a scris niște proiecte de compromis și eu pur și simplu nu înțeleg ce se întâmplă. Socialiștii sunt împotriva amendamentului 22 pentru că vorbim despre bugetul Uniunii Europene și după aceea spunem că nu avem nevoie de bani care ar combate, de fapt, sărăcia în rândul femeilor. Mie nu mi se pare normal. Cred că 22, 23 și 26 ar putea să fie combinate într-un compromis care să reglementeze cheltuielile din Fondul Social European. Nu știu ce părere aveți, dragi colegi, însă eu cred că trebuie să votăm această propunere făcută de colega mea, cu ceva timp în urmă. Și, în ciuda calendarului, eu cred că trebuie să repetăm dezbaterea pentru că nu sunt de acord cu acest mod de a lucra. Mulțumesc! Cred că, în mare parte, uh, chipul sărăciei în rândul femeilor este chipul sărăciei în general. Sunt mult uh, mai multe femei sărace decât femei. E vorba de femei divorțate, femei din familii dezbinate, care reprezintă mare parte din uh, persoanele sărace. Sunt foarte multe chestiuni care trebuie discutate. Dreptul la pensie al femeilor, eforturile de a păstra femeile ocupate, uh, ajutarea lor cu îngrijirea copiilor pentru că ele să poată lucra și uh, tot așa. Eu am depus niște amendamente în acest sens. În ceea ce privește inadmisibilitatea amendamentelor, eu cred că anumite amendamente au fost judecate prea aspru ca nefăcând parte din sfera de competențe a Comisiei Emplă. Și uh, obiectivul nostru comun este ca întregul Parlament să prezinte un raport cât mai bun cu putință. Am auzit că domnul Sercas a spus că Comisia de Ocupare este întotdeauna afectată de suprapunerea de competențe cu alte comisii și are dreptate. Însă, nicio comisie nu suferă de această problemă atât de mult ca, femeia, ca Comisia pentru Drepturile Femeilor. Eu sunt coordonator la Comisia pentru Drepturile Femeilor și foarte multe persoane din Comisia de Ocupare sunt membre și la Comisia cealaltă. Am putea să profităm de această șansă și eu voi depune anumite amendamente care au fost respinse aici din nou la Comisia FEM. Chiar și uh, niște amendamente ale PPE-ului au fost foarte bune și conțin foarte multe lucruri bune care trebuie să fie în raport fie că sunt uh, depuse aici, fie la Comisia Femei. Pe mine nu mă interesează unde sunt depuse, cât timp sunt adoptate și rezultatul este un raport foarte bun. Mulțumesc! Domnul Sercas, uh, vreau să vă spun uh, că sunt de acord cu toți deocamdată. Om să discut cu doamna Beres, eu sunt acum președinte de ședință, însă ea a luat această hotărâre împreună cu președintele de la Comisia pentru Drepturile Femeilor și cu raportoarea în legătură cu inadmisibilitatea amendamentelor. Nu uh, vom face un vot acum, dar am să discut această problemă cu președintele ca să putem să examinăm amendamentele înainte de vot, pentru că eu sunt de acord cu dumneavoastră. Știu că secretariatul îmi spune că e o problemă de competențe stricte, însă eu sunt de acord cu dumneavoastră și vom discuta din nou cu doamna Berez ca să ne asigurăm că această inadmisibilitate este analizată din nou. Domnul Sercas. No he pedido la palabra, pero ya que la tengo, estoy de acuerdo con su interpretación. Creo... Nu am cerut cuvântul, dar dacă tot îmi uh, dați cuvântul, uh, vreau să spun că sunt de acord cu dumneavoastră. Înainte de a trece la vot, trebuie să cerem explicații. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur că sunteți de acord să abordăm această chestiune în reuniunea coordonatorilor. Cu toții am primit acest e-mail și mă număr printre cei care au fost foarte surprinși de despărțirea acestor amendamente. Nu am, mi-am dat seama care este poziția noastră, pentru că am primit trei amendamente similare și mi s-a sugerat să trimit unul dintre ele în cealaltă comisie. Am răspuns la acest e-mail și am spus că pot să retrag un amendament uh, dintre cele aflate pe listă, însă uh, care este părerea dumneavoastră? Ce ar trebui să facem acum? Să trimitem încă un e-mail și să anulăm retragerea amendamentului? Care este calendarul pentru reunea coordonatorilor? Ce facem în această situație? Toate amendamentele vor fi reanalizate și vă vom informa cât de curând dacă s-a modificat decizia au uh, ridicat foarte multe persoane această chestiune și uh, evident sunt de acord cu dumneavoastră. Trebuie să analizăm fiecare amendament în parte și să vedem dacă aceste amendamente pot fi uh, discutate în Comisia pentru Ocupare. Vă vom informa dacă situația s-a schimbat. Domnul Mann. Eu voi fi foarte succint pentru că mă bucur că gândim uh, în aceeași direcție. Nu vrem să fim atât de limitați în lucrările noastre, astfel încât termenul de femei să poată fi folosit și rostit doar în Comisia pentru Drepturile Femeilor. La fel uh, e situația și în Comisia pentru uh, Cultură. Acolo nu putem folosi cuvântul tineret. Și în final ni se ni se pune o botniță până la urmă. Și, și uh, ne aflăm într-o situație ca la carnaval. De aceea, cred că ar fi bine să înaintăm amendamentele în toate comisiile care uh, elaborează un aviz în ceea ce privește acum paragraful 50, cooperarea consolidată este o idee bună, însă Lin Uh, ne-ai promis că vrei să ai o atitudine activă în acest sens. Părerea majorității este clară. Avem nevoie de un răspuns scris. Ne vom asigura că se ridică acest punct. Doamna Figueiredo. Mulțumesc. Suntem uh, coordonatorii diferitelor grupuri în Comisia FEM și suntem deputați în această comisie. Ca atare știm cât de importantă este această chestiune. Este adevărat că Comisia pentru Drepturile Femeilor trebuie să-și exprime poziția. E important să existe cu adevărat o cooperare consolidată. Însă Comisia pentru Drepturile Femeilor și cred că doamna Bauer va fi de acord cu mine și ea este membra acestei comisii și este coordonatoare. Comisia aceasta nu trebuie să împiedice Comisia pentru Ocupare să-și facă treaba, mai ales în acest domeniu. Acest aviz se referă la sărăcia femeilor și cred că trebuie să existe o anumită flexibilitate în Comisia pentru Ocupare. Trebuie să ne putem adapta. Și de aceea sunt pentru includerea propunerilor colegilor Comisiei pentru Ocupare. Să se poată fac, face referire la sărăcia femeilor acest lucru neaducând în niciun fel atingere lucrărilor Comisiei pentru Drepturile Femeilor. Sper că cei care vor fi uh, sesizați pe fond vor uh, accepta diferitele propuneri și se, va, se vor evita uh, suprapunerile de texte. Cred că aceasta este propunerea cea bună. Trebuie să dăm dovadă de bun simț și să nu lansăm un război între cele două comisii, pentru că nu acesta este obiectivul. Mulțumesc. Mulțumesc. Situația este puțin stranie. Există subiecte care sunt comune și uh, folosim în aceste cazuri cooperarea consolidată. Însă cooperarea aceasta nu este totdeauna lipsită de probleme. În cazuri cum este acesta, este imposibil să transezi o graniță clară între responsabilitatea Comisiei pentru Ocupare și responsabilitatea Comisiei pentru Femei. Însă în cei șase ani în care am fost deputată în Parlamentul European, nu uh, m-am confruntat niciodată cu o situație de acest tip, o comisie care hotărăște să trimită unei alte comisii amendamentele sale. Mi se pare că în această situație granița este foarte flexibilă și este imposibil să identifici de fapt o linie demarcatoare clară. De aceea cred că e nevoie de bună voință pentru a aborda această chestiune așa cum se cuvine și fără să ne luptăm unii cu alții. Nu mai sunt vorbitor pe lista mea. Doamna Göring. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu am nimic de spus despre amendamente. Mă surprinde faptul că nu se vorbește despre o economie puternică pentru lupta împotriva sărăciei. E nevoie de o piață a muncii solidă și aceasta decurge dintr-o economie solidă. Noi, femeile, locuim și lucrăm în aceeași lume. Atunci când vorbim despre lupta împotriva sărăciei femeilor, trebuie să ne asigurăm că există locuri de muncă, că economia prosperă și că aceste locuri de muncă sunt accesibile femeilor. Având în vedere că nu vom discuta despre Uh, lupta împotriva sărăciei în modul cel mai evident, vom vorbi doar despre șomaj. Și am uh, supus o serie de amendamente care se referă la principiul subsidiarității. E vorba despre acțiuni care trebuie să fie avute în vedere la nivelul statelor membre. Uh, atrag atenția asupra amendamentului 22, care a tras atenția deputaților, pentru că sugerez să nu creștem fondurile din Fondul Social European. Nu ar trebui să creștem aceste fonduri pentru că ele provin din statele membre. Și, după cum spuneam, consider că cel mai bine este ca statele membre să aloce fonduri din bugetele lor, pentru că ele cunosc cel mai, cel mai bine situația națională. De asemenea, obiectez împotriva folosirii cuvântului semnificativ. Vom crește fondurile semnificativ. Asta ar însemna că, practic, închidem ochii la realitatea actuală. Dacă tot folosim cuvântul semnificativ, să precizăm la ce ne referim pentru că nu cred că putem să obținem susținere pentru o creștere vagă semnificativă. Aș vrea să menționez și amendamentul 51, care șterge, practic, punctul 5. Și asta pentru că nu există dovezi că protecția socială duce la duce la um, o mai bună integrare. Nu există uh, dovezi că protecția socială combate recesiunea și de aceea cred că acest uh, punct ar trebui șters. Mulțumesc. Se va adopta raportul pe 9 noiembrie și veți primi un răspuns săptămâna aceasta în privința acestor amendamente. Aș vrea să rog pe toată lumea să discute cu liderii grupurilor pentru a obține o schimbare în conferința președinților, pentru că liderii grupurilor vorbesc despre competența fiecarei comisii în parte. Eu voi discuta despre acest punct cu doamna Beres, dar aș vrea ca și dumneavoastră să discutați cu șefii grupurilor dumneavoastră. Încă o dată, 9 noiembrie este data la care se va adopta acest proiect în comisie. Domnul Handel. Nu pot să spun decât că am urmărit cu atenție discuția, am notat ce s-a spus și bineînțeles că voi face cele cuvenite pentru a informa pe doamna Țimă despre dezbaterea din comisie, astfel încât să poată ține cont de aceste aspecte în lucrările ei ulterioare. Mulțumesc! Right, thank you very much for... Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, care este votul cu privire la Fondul European de Ajustare la Globalizare. Vom avea un singur vot conform deciziei grupului de lucru. Din câte știu, nu sunt probleme uh, din punctul de vedere al uh, grupurilor. Vă rog să ne spuneți dacă nu aveți cartela de vot la dumneavoastră. Votăm pentru cele șapte puncte. S-a deschis votul. Uh, the vote is closed. S-a închis votul. Treizeci și patru de voturi pentru, două împotrivă, nu sunt abțineri. Vă mulțumesc foarte mult. Trecem la următorul punct, dacă îl găsesc. Este vorba despre punctul 16 către sisteme europene de pensii adecvate, sustenabile și sigure. Doamna raportoare Ria Umân Ruiten nu este prezentă. Luăm o pauză de câteva minute pentru a o aștepta pe doamna Omen Ruiten. If you could take your seats again, I gather... Vă rog să vă ocupați locurile pentru că doamna Omen Reutmann a sosit și putem începe să discutăm punctul către sisteme europene de pensii adecvate, sustenabile și sigure. Vă rog să vă ocupați locurile. Îi dau cuvântul doamnei Omen Ruiten. Dank u zeer, eh, mevrouw de voorzitter. Mevrouw de voorzitter. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă președinte, astăzi discutăm despre o carte verde care a fost adoptată în urma elaborării unei directive blocate în Consiliu. Directiva se referă la mobilitate și la condițiile pentru dobândirea drepturilor de pensii, precum și la viabilitatea schemelor de pensii. Doamnă președinte, am avut ocazia să discut cu un uh, număr mare de experți. Ian van der Velde și secretariatul m-au ajutat foarte mult. În urma acestor consultări, am încercat să răspund la mai multe întrebări înainte de a preda raportul. Îmi dau seama că nu am soluții definitive la problemele existente la ora actuală. Textul acesta se dorește a fi însă un text care uh, lansează o perspectivă de viitor plecând de la problemele actuale. Sper că după ce se va redacta și traduce acest raport, voi reuși împreună cu raportorii din umbră să elaborez un text îmbunătățit um, prin amendamente care să ne ajute să degajăm o viziune coerentă. Ce înseamnă asta, doamnă președinte? În calitate de raportoare, voi încerca să păstrez o linie unică. Nu vreau să se acumuleze compromis după compromis și să se edulcoreze acest text. Nu. Vreau ca Parlamentul European să aibă o poziție coerentă, îmi doresc un fir roșu al Parlamentului European, care se reprezintă poziția Parlamentului European față de problema pensiilor în Europa. Doamnă președinte, prima întrebare la care trebuie să găsim un răspuns este următoarea. Uniunea Europeană trebuie sau nu să se ocupe de schemele de pensii? Cred, doamna președinte, că sistemul de pensii este important pentru Europa e suficient să ne referim la prevederile Pactului de Stabilitate și Creștere Economică. Într-adevăr, schemele de pensii au consecințe bugetare asupra finanțelor și trezoreriei statelor membre. Cu alte cuvinte, se impune un răspuns european. Asta nu înseamnă că Europa poate face totul, poate hotărâ totul nu e adevărat. Însă Europa poate să dea uh, să ofere recomandări cu privire la configurarea viitoarelor scheme de pensii. La ora actuală știm că se creează o piramidă inversă. Cu alte cuvinte, tinerii sunt din ce în ce mai puțini și tinerii sunt cei care contribuie. Pentru că, la ora actuală, vorbim despre un sistem, o schemă de pensii prin repartiție. Și numărul de inactivi sunt, este din ce în ce mai mare raportat la numărul de persoane active, ceea ce reprezintă o problemă. În plus, tinerii intră din ce în ce mai târziu pe piața muncii și contribuie așadar mai puțin la crearea unei pensii. În plus, vârsta de pensionare în majoritatea statelor membre este inferioară vârstei oficiale, legale, de ieșire la pensie. Și asta reprezintă o problemă, pentru că durata vieții oamenilor a crescut foarte mult. Sigur că ăsta este un lucru bun, însă are consecințe. Pe de altă parte, diferențele dintre statele membre sunt foarte mari. Toți acești factori ne arată că e nevoie de un sistem viabil, ceea ce ne spune și Comisia. Atunci când vorbim despre adecvare, vorbim despre cel puțin 60% din venitul mediu. Eu, una, nu vreau să pornesc pe această cale, pentru că cred că statele membre ar trebui să hotărască ce înseamnă adecvarea pensiilor. Nu Europa ar trebui să fie cea care să decidă în privința a ceea ce înseamnă adecvarea, nivelul adecvat al pensiilor. Cred că nivelul de adecvare trebuie să fie fixat ținându-se seama de cei trei piloni ai pensiilor. Aș vrea să mă refer acum la noțiunea de durabilitate a schemelor de pensii. Există state membre care au două piloane. Noile state membre sunt state în care al doilea pilon nu este un adevărat pilon de pensii. Am avut ocazia să constat la fața locului că sistemul a fost uh, impus de Banca Mondială. Banca Mondială a impus două piloane, condiționând finanțarea acestor țări de adoptarea a două piloane. Ori se constată că la ora actuală aceste țări au dificultăți foarte mari în a finanța aceste două piloane pe care le-am putea numi mai degrabă pilonul 1A și 1B. Pilonul 1 reprezintă uh, schema de pensii prin repartiție. Însă, în anumite țări, cum este Ungaria, problemele sunt foarte mari pentru că există probleme bugetare. Și ceea ce s-a economisit este deja cheltuit. Cu alte cuvinte, Trebuie să se găsească neapărat soluții pentru aceste țări și pentru aceste probleme. Apoi există alte state membre în care există un prim pilon foarte bine structurat, există o capitalizare de fonduri cu sute de miliarde de euro care sunt economisiți și există și un al doilea pilon, însă al doilea pilon este supus la presiuni. De ce? Pentru că piața acțiunilor piața titlurilor de valoare nu este atât de rentabilă pe cât se credea. E o primă problemă. A doua problemă, din ce în ce mai multe persoane trăiesc mult. Cu alte cuvinte, perspectiva plății unei anuități uh, cresc, perspectiva aceasta crește și fondurile sunt uh, sub presiune am cooperat foarte bine cu reprezentanții Comisiei pentru Afaceri Economice. Ar trebui să discutăm și despre directiva asupra plăților. La prima vedere este un dosar care ține de Comisia Econ, însă discutăm despre supravegherea fondurilor investite pentru asigurarea pensiilor. Știu că partenerilor sociali nu le place ideea, însă ar trebui să putem participa la dezbatere. Supravegherea aceasta este necesară. De ce? Nu putem accepta ca acest uh, fond, aceste fonduri uh, se limitează la piețele naționale. Trebuie să vedem ce se întâmplă în întreaga Europa, pentru că ele nu se limitează la granițele naționale. Atunci când vorbim despre pensii, domnul președinte, trebuie să nu uităm că tinerii sunt uh, puțin interesați, pentru că nu știu foarte multe despre sistemele de pensii. Iată de ce cred că e nevoie de campanii de sensibilizare a tinerilor în legătură cu această problematică. Cam asta a fost uh, introducerea mea. Aș vrea să îi ascultăm pe partenerii sociali și aș uh, vrea să le punem și întrebări. Dăm uh, cuvântul partenerilor sociali, șapte minute pentru fiecare organizație. Rebecca Smith din partea Business Europe. Mulțumesc, doamnă președinte. <clears throat> Mulțumesc uh, și Comisiei pentru ocuparea forței de muncă, pentru oportunitatea de a fi prezenți aici pentru a ne prezenta punctul de vedere cu privire la Cartea Verde. Am formulat deja o opinie pe care vă voi transmite uh, în scris. În primul rând, aș dori să fac câteva comentarii în trei domeniu în principal. În primul rând, nevoia de reformare a sistemului de pensii la nivelul statelor membre. Anumite măsuri au fost luate deja, însă noi considerăm că e nevoie de mai multe măsuri pentru a asigura sustenabilitatea sistemelor de pensii și Uniunea Europeană ar trebui să încurajeze statele membre în acest sens. Și bineînțeles, aceste măsuri sunt, fac parte dintr-un inițiativă mai largă de a reduce deficitul public și asigurarea sustenabilității finanțelor publice în viitor. În al doilea rând, aș dori să fac câteva comentarii cu privire la nevoia unei reforme complementare a pieței muncii. Pentru că, bineînțeles, dacă se reformează sistemele de pensii și dacă se dorește ca persoanele să aibă o viață activă mai lungă, e nevoie, bineînțeles, și de măsuri pe piața muncii pentru a permite angajatorilor să creeze locuri de muncă și pentru ca aceste locuri de muncă să fie disponibile și pentru persoane mai vârstnice. Apoi avem câteva comentarii cu privire la cealaltă jumătate a cărții vers care se referă la uh, sisteme de pensii uh, oferite de angajatori. Revenind acum la primul punct, cred că Uniunea Europeană ar trebui să încurajeze statele membre să ia măsuri pentru a asigura sustenabilitatea sistemelor lor de pensii. De asemenea, trebuie menținut, trebuie văzut că menținerea actualului nivel a pensiilor și a ratei de locuire actuale uh, nu se va putea menține pe viitor. E evident că persoanele vor trebui să muncească mai mult în viitor. Sunt de acord cu ce a spus raportarea. Nu cred că Uniunea Europeană trebuie să uh, decidă care este nivelul adecvat de pensie. Date ale OCDE arată că pensiile de stat furnizează circa 70% din uh, nivelul fostului salariu. Uh, este și 80% pentru cei cu venituri medii. În în ultimii ani, statele membre au încercat să-și uh, asaneze uh, deficitul bugetar și uh, Comisia a făcut câteva proiecții în acest sens care arată că în medie va avea loc o creștere de 4,7% a acestor cheltuieli și în anumite țări acest, uh, acest uh, deficit va ajunge și la 7%. Uh, în ceea ce privește reforma pieței muncii pentru o viață activă mai lungă, OCDE a constatat de asemenea că bărbații își petrec 21 până la 28 de ani la pensie și femeile cea de-a doua categorie, 21 până la 28 de ani. De aceea trebuie să ne asigurăm că oamenii vor avea posibilitatea să rămână mai mult pe piața muncii. A doua chestiune pentru echilibru echilibrarea bugetelor sistemelor de pensii ar fi contribuții mai mari în timpul vieții active sau uh, pensii mai mici. Noi considerăm că acest uh, lucru nu este acceptabil, ci mai degrabă creșterea vârstei de pensionare. Bineînțeles, este nevoie și de măsuri suplimentare, așa cum s-a spus. Creșterea vârstei de pensionare este un aspect, dar pentru a avea vârsta efectivă de pensionare mai ridicată, există măsuri care pot fi luate de statele membre, bineînțeles în contextele naționale specifice. Așa cum vă spuneam, e nevoie, e clar că și măsurile de pe piața muncii sunt uh, foarte importante. În momentul de față avem o rata șomajului de circa ceea ce face ca uh, să existe uh, presiune asupra sistemelor de pensii prin repartiție. Piața muncii trebuie să funcționeze eficient și să fie suficient de flexibilă. Există multe exemple de uh, sisteme de pensii flexibile în statele membre. Acum aș dori să mă refer la chestiunea uh, pensiilor uh, ocupaționale. În ceea ce privește directiva menționată, noi nu considerăm că o revizuire a acesteia s-ar impune în momentul de față. În ceea ce privește uh, furnizarea de pensii la nivel uh, transnațional, uh, cazurile, numărul acestora a, este limitat în momentul de față. Ni s-a spus că Comisia deja lucrează la o revizuire a directivei, ceea ce cred că nu se impune în momentul de față. Organizațiile uh, au reacționat uh, la această carte verde și cred că Comisia ar trebui să aștepte aceste puncte de vedere. În ceea ce privește Mobilitatea, bineînțeles că și angajatorii consideră că o îmbunătățire a mobilității pe piața muncii este necesară, este un răspuns la globalizare și pentru a rămâne în creștere în Uniunea Europeană, piața muncii trebuie să fie dinamică. E important pentru oamenii care uh, sunt mobili în Uniunea Europeană să contribuie în viitor la sisteme de pensii și să nu se bazeze doar pe uh, fondurile acumulate până în momentul de față. S-a propus de către Comisie un fel de sistem de monitorizare a sistemelor din statele naționale. Mi se pare un uh, proiect ambițios. Poate că la nivel național ar trebui să existe mai degrabă o monitorizare și un schimb de informații aferent. Apoi s-a mai propus uh, și uh, în urma raportului Monte de a crea un regim special pentru pensiile ocupaționale. Pentru noi este important că a fost preluată această propunere pentru a nu se submina cele 27 de regime naționale. Întrebarea este cum va funcționa în practică, dar analizăm situația și uh, vom vedea dacă un astfel de al 28-lea sistem ar fi necesar și cum ar funcționa. Bineînțeles, angajatorii trebuie să ofere pensii ocupaționale corespunzătoare viitoare, atât pentru actualii cât și pentru foștii și viitorii angajați. Aceste uh, pachete de beneficii se oferă la nivelul uh, contractelor colective de muncă. Sigur că un echilibru între dif- diferiți piloni ai sistemelor de pensie trebuie uh, decis la nivel național, însă diversificarea surselor de venit considerăm că este necesară pentru îmbunătățirea sustenabilității pe uh, viitor. Credem de asemenea că există o dihotomie falsă în Cartea Verde a Comisiei care pune un accent mult mai mare pe noi reguli și reglementări pentru scheme finanțate de pensii, noi considerăm că, ținând cont de rata șomajului, există presiuni uh, uh, mari și în ceea ce privește le, așa numitele uh, sisteme de pensii prin repartiție. Măsuri uh, de noi reglementări în ceea ce privește pensiile ocupaționale uh, propuse de comisie, considerăm că nu sunt adecvate în momentul de față. Noi considerăm că sistemele de pensii operează în alt context decât sistemele de asigurări, de aceea trebuie create condiții sau argumentul de a crea condiții egale între sistemele sau societățile de asigurări și uh, sistemele de pensii uh, nu este un argument valabil. Și un ultim punct. Noi considerăm că Uniunea Europeană poate avea o influență importantă în ceea ce privește furnizarea de informații. Există o lipsă de informații la nivel național în ceea ce privește informarea și educarea cetățenilor, nu doar în ceea ce privește sistemele de pensii, ci și uh, în a înțelege ce drepturi au uh, și care ar fi nivelul de venituri uh, pe care se pot baza la pensie. Ținând cont de diferențele între sisteme, acest uh, lucru, această informare ar trebui făcută la nivel național, însă noi considerăm că Uniunea Europeană poate avea un rol important în încurajarea uh, statelor membre de a furniza astfel de informații care pot fi oferite într-o modalitate simplă și inteligibilă. Însă, de asemenea, statele membre trebuie să explice și nevoia de reformă pentru a crește acceptanța în rândul publicului pentru reformarea sistemelor de pensii. Mulțumesc pentru atenție și, bineînțeles, vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc! Următorul vorbitor este Andrei Loder de la ETUC. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și Comisiei pentru că a invitat partenerii sociali pentru a discuta cu ei și mai ales Confederația Europeană a Sindicatelor pe care o reprezint aici. Nu voi intra în detaliile tehnice ale uh, răspunsurilor la întrebările foarte tehnice adresate de comisie, dar vreau să fac câteva observații și vreau să precizez de asemenea că ceea ce spun astăzi a fost aprobat de Confederația Europeană a Sindicatelor, pentru că avem un comitet executiv, care este organul nostru decizional, și care a adoptat punctele pe care vi le voi prezenta astăzi. Și deci voi transmite rezoluția noastră Parlamentului și Comisiei. În primul rând, în numele ETUC, vreau să insist asupra Uh, dezbaterii privind demografia. Uh, sigur că populația îmbătrânește, dar asta nu este ceva nou. Și uh, spre deosebire de ceea ce s-ar putea crede, statele membre nu au stat cu mâinile în sân până ieri ca să întreprindă o reformă a schemelor de pensii. Au existat reforme progresive și regulate în toate țările. Însă, această îmbătrânire a populației, acest raport demografic nu trebuie nici să fie exagerat. Și trebuie mai ales să ținem cont de un alt raport fundamental pentru schemele de pensii, mai ales pentru schemele uh, prin repartiție. Este vorba de raportul de dependență economică. Cu alte cuvinte, câte femei și câți bărbați, tineri sau mai puțin tineri, lucrează, care este calitatea muncilor și calitatea salariului lor, pentru că finanțarea schemelor de protecție socială și mai ales a schemelor de pensie este asigurată în foarte mare parte prin munca acestora. De aceea, noi, în această dezbatere, acordăm o mare prioritate calității ocupării și calității salariilor, pentru că acesta este motorul financiar hotărător. Și în același timp, munca nu se decretează, nu e suficient să spunem trebuie să muncim mai mult și uh, mai îndelungat. Trebuie luate măsuri în acest sens și răspunderea este dublă. Aparține atât angajatorilor, desigur, pentru că și angajatorii sunt responsabili de ocupare, cât și statelor membre, și mai ales în cadrul politicii de dezvoltare și de uh, amenajare teritorială care duce la punerea în practică. Este nevoie de sisteme de educație și de toate nivelurile sistemului pentru ca ocuparea și accesibilitatea pieței de muncă să nu fie uh, împiedicate. Noi considerăm că problema nu este neapărat să se uh, amâne vârsta de pensionare, pentru că asta ce înseamnă astăzi? Înseamnă doar că se transferă fondurile de la schemele de pensie la schemele de șomaj, dar nu se rezolvă nimic pe termen lung. Doar că mai multe persoane trec în șomaj și se încarcă schema de șomaj. Ceea ce ar fi bine și ceea ce s-a spus la summitul de la Barcelona cu 10 ani în urmă, este că trebuie să corespundă vârsta efectivă de încetare a activității cu vârsta legală. Trebuie să operăm mai întâi această primă trecere și după aceea să ne ocupăm de restul. Este un element extrem de important. Cel de-al doilea lucru pe care vreau să-l menționez rapid este legislația sau noua legislație. Este clar că pentru Confederația Europeană a Sindicatelor, Uniunea nu are competențe pentru a interveni în schemele de securitate socială sau de pensii. Nu Uniunea trebuie să decreteze o vârstă europeană de pensionare, așa cum se sugerează. Nu Uniunea Europeană trebuie să spună statelor cum să-și organizeze schemele și cum să le financeze. Acest lucru este clar. Însă, în schemele de pensii ocupaționale și schemele private, Uniunea Europeană are într-adevăr competențe și a arătat acest lucru în repetate rânduri mai ales uh, când uh, prima dată în, uh, a luat directiva 88-49 referitoare la salvgardarea drepturilor de pensii ale salariaților care se deplasează în interiorul Uniunii Europene. Această directivă stabilește principiul menținerii drepturilor de pensie, dar nu vorbește despre uh, o revalorizare a acestora. Iar noi, la CES, suntem pentru ameliorarea acestei directive. A fost făcut un prim pas, foarte bun de altfel, dar nu, nu și suficient. De asemenea, directiva din 2008 94, care se referă la drepturile de pensie uh, suplimentare ale angajaților salariați și aceasta stabilește un principiu, însă nu stabilește obligația de a garanta toate drepturile. Și uh, caz, cauza Lovin de la Curtea de Justiție arată că numai 30% din drepturi trebuiau respectate și se pot face ameliorări aici. Sunt de acord cu Business Europe în acest sens, mai ales în ceea ce privește supervizarea schemelor de pensii uh, ocupaționale. Trebuie în primul rând să se evalueze efectele acestei directive, implementarea sa, ca să vedem dacă după aceea putem să avem în vedere noi măsuri. Încă un punct, foarte repede, dacă îmi dați voie, se referă la evoluția schemelor private de pensii. Acest uh, lucru și anume faptul că pensiile vor scădea este prezentat ca o fatalitate. Eu nu pot să spun dacă va fi așa, însă știu sigur că uh, va exista o evoluție dăunătoare a schemelor de pensii suplimentare, pentru că s-a trecut de la un sistem de prestații uh, definite la unul cu uh, de economisire individuală care transferă responsabilitatea la individ, de la angajator. Deci s-a trecut de la o răspundere colectivă la o răspundere individuală. Și mai mult am intrat pe niște piețe financiare și a, acestea implică foarte multe riscuri. Deci, într-adevăr, dacă se dezvoltă acest sistem, există un risc în privința sumei pensiilor viitoare. Și trebuie să inversăm această tendință. În ceea ce privește solvabilitatea acestor regimuri, sunt de acord cu faptul că uh, cotele de solvabilitate aplicate asigurărilor, mai ales pentru micile riscuri, riscuri pe termen scurt, nu sunt oportune pentru sistemele de pensii, care sunt riscuri pe termen foarte lung. Și aici trebuie să ne gândim la niște măsuri de salvgardare, de garantare, dar în niciun caz să nu aplicăm aceleași reguli care ar duce la o îngreunare uh, la o creștere foarte mare a cotizațiilor, a contribuțiilor sociale. Nu vreau să mă întind mai mult, doamnă președinte, însă aș vrea să-mi rezum intervenția cu o idee crucială, fundamentală pentru noi. Și anume, calitatea ocupării, nu numai ocuparea seniorilor, după cum uh, Uh, s-a spus și lucru cu care sunt de acord, dar și ocuparea tinerilor astăzi. În uh, introducere a existat această observație cu care sunt întru totul de acord. Există un paradox care face că se intră din ce în ce mai târziu pe piața de muncă și se iese din ce în ce mai repede. Uh, eu sunt de origine franceză, deși lucrez acum în Belgia, și în franceză spunem că ar, ardem lumânarea la ambele capete. Și este foarte important să schimbăm această tendință și vă mulțumesc pentru atenție, doamnă președinte. Mulțumesc! Trec acum la următorul vorbitor, doamna Volozinskis. mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc pentru posibilitatea de a vă prezenta opinia noastră. Noi încă nu am avut posibilitatea să ne finalizăm punctul de vedere, dar îl vom distribui de îndată ce va fi uh, finalizat. Noi considerăm că această carte verde cu privire la pensii este una de actualitate și este și momentul oportun pentru o dezbatere, nu doar la nivel de Uniune Europeană, ci și la nivel național, pentru că ne confruntăm cu o criză, dar și cu o schimbări democratice și de asemenea este necesară creșterea siguranței schemelor de pensii. Este o carte verde destul de mare, dar mă voi limita la câteva puncte importante. Pensiile însă trebuie să rămână o prerogativă a statelor membre Trebuie să menționăm acest lucru pentru că trebuie subliniată subsidiaritatea, chiar dacă există un rol de îndeplinit și pentru Uniunea Europeană, acela de a supraveghea uh, sistemele din statele membre și de a da recomandări. În ceea ce privește nivelul adecvat, al pensiilor, uh, aici nu considerăm că este rolul Uniunii Europene de a decide în acest sens. Noi sprijinim uh, abordarea bazată pe mai mulți piloni, considerăm însă că ar trebui să fie la latitudinea statelor membre uh, cum anume să abordeze această chestiune a sistemelor bazate pe mai mulți piloni. În ceea ce privește dimensiunea economică și socială, considerăm că e nevoie de o colaborare uh, între cele două sisteme de asigurări sociale și de pensii, amândouă fiind legate de sustenabilitatea finanțelor publice. Există metoda deschisă a coordonării care este un instrument uh, corespunzător, care există deja și, în al doilea rând, pactul de stabilitate, așa cum a menționat și raportarea, are un rol central de jucat și din perspectiva noi guvernanțe economice. În ceea ce privește vârsta de pensionare și necesitatea de a avea o viață activă mai lungă, însă așa cum spuneau și colegii noștri de la ETUC, este nevoie să uh, armonizăm vârsta reală de pensionare cu vârsta efect, efect, legală de pensionare. Trebuie în acest sens să existe reforme pe piața muncii pentru ca piețele muncii să devină mai flexibile. De aceea, cred că și companiile, dar și uh, angajații au nevoie de stimulentele necesare pentru a rămâne pe piața muncii, respectiv pentru a menține locuri de muncă pentru persoanele mai vârstnice. Însă principiul subsidiarității trebuie să se aplice și în acest caz. Uniunea Europeană are doar un rol de ghidare în momentul de față nu considerăm că este nevoie de o revizuire a directivei existente, mai degrabă trebuie o analiză a efectelor acesteia și a punctelor slabe, iar abia ulterior definirea unor obiective suplimentare. În ceea ce privește mobilitatea și transferul drepturilor de pensii, noi uh, sprijinim uh, facilitarea mobilității lucrătorilor în Europa. Cu toate acestea, transferabilitatea drepturilor de pensie uh, peste granițe, așa cum a fost propusă, considerăm că nu este suficientă pentru că există în continuare obstacole de natură fiscală. Așa cum a menționat și colegul meu, în ceea ce privește regulile de solvabilitate pentru fondurile de pensii, nu considerăm că Europa trebuie să intervină aici. În ceea ce privește coordonarea politicilor, aici uh, considerăm că în momentul de față, în ceea ce privește informarea minimă a beneficiarilor, e nevoie de o terminologie mai simplă, pentru că deseori este foarte dificil de înțeles uh, ce informații, despre ce informații este vorba. În ceea ce privește coordonarea politicilor, aici uh, considerăm din nou că subsidiaritatea are un rol cheie, însă coordonarea între diferiții piloni este necesară în special atunci când putem beneficia și de experiența existentă la nivel european prin forul uh, de pensii. Mulțumesc! Trecem acum la Carlo Parieti. Uh, we thank for this uh, mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc și pentru invitație. Eurocadră împărtășește obiectivele Comisiei și Uniunii Europene. E vorba despre găsirea unui sistem de pensii uh, viabil, sustenabil. E vorba despre un cadru european pentru sistemele de pensii. E nevoie de un astfel de cadru european, chiar dacă situațiile naționale sunt uh, foarte complicate și deci va fi greu de găsit un astfel de cadru. E nevoie de o metodă care poate să fie găsită prin uh, cooperarea între Parlamentul European, uh, Comisie și Consiliu. În ciuda eforturilor Uniunii Europene, rata ocupării persoanelor între 55 și 64 de ani este în continuare foarte slabă în Europa. Înainte de a ne gândi la vârsta pensionării, ar trebui să ne gândim la cum putem prelungi carierele. Potrivit informațiilor de care dispunem, situația este gravă și în ceea ce privește managerii profesioniști. Adesea, managerii sunt uh, mai bine calificați costă deci mai mult și angajatorii încearcă să pună capăt carierei lor mai repede pentru a-i putea înlocui cu tinerii care îi costă mai puțin. Aș vrea să subliniez, de asemenea, că se pune și problema echilibrului între cele două sexe. Femeile își întrerup cariera, în general, între 55 și 64 de ani. Întrebarea care se pune este, deci, cum putem implica toți factorii interesați pentru a rezolva această problemă. Și asta încă înainte de a pune problema vârstei de pensionare. După cum uh, spuneau și colegii mei, Este important să se țină cont de problemele de pe piața muncii. Uniunea Europeană nu poate să ia decizii în locul statelor membre. Și nu poate să ia decizii fără negocieri tripartite. Cred că poziția Uniunii Europene în privința schemelor de pensii trebuie să țină cont de dialogul social. Și cred că trebuie să se țină cont atât de soluțiile identificate la nivel național, cât și de cele elaborate la nivel european. soluțiile uh, pentru problemele de pe piața muncii, învățarea de-a lungul întregii vieți, uh, strategia 2020. Trebuie să se facă legătura și cu directiva asupra timpului de lucru. Pentru că ar fi foarte util ca, spre sfârșitul carierei, să se diminueze timpul de lucru ar fi o soluție bună și pentru a se prelungi carierele. În uh, documentele scrise se găsesc uh, informații mai detaliate, însă aș vrea să mai menționez două puncte. Uniunea Europeană nu poate ia decizii în numele statelor membre, însă poate că ar trebui să faciliteze transferabilitatea scutită de impozite a pensiilor. Este un aspect foarte important pentru stimularea mobilității pe teritoriul Uniunii Europene și stimularea mobilității personalului de conducere. E important, de asemenea, pentru mobilitatea lucrătorilor între statele membre și mobilitatea cetățenilor statelor terțe. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. And the final speaker for the social partners is Andreas Zilberman acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc Comisiei pentru că îmi dă ocazia să fac această prezentare. Aș vrea să menționez care este situația uh, managerilor. Rata de înlocuire aferentă primului pilon în aproape toate statele membre este extrem de mică. Asta înseamnă că managerii depind de uh, existența unor scheme ocupaționale, unor scheme private, funcționale, în așa fel încât să aibă venituri uh, la pensie, venituri adecvate. În ceea ce privește veniturile adecvate, uh, legiuitorii europeni pot să contribuie în mai multe moduri. Noi susținem ideea coordonării politicilor legate de pensii, pornind de la criterii generale, cum ar fi adecvarea sau sustenabilitatea. Sunt criterii pe care le cunoaștem pe toți de câțiva ani încoace în cadrul metodei deschise de coordonare. De asemenea, suntem pentru ideea siguranței, mai ales uh, asiguranței pensiilor ocupaționale. Considerăm că un criteriu care ar trebui să distingă pensiile ocupaționale de pensiile private este că nu angajatul este cel care suportă întregul risc investițional. În ceea ce privește punerea în practică a principiului adecvării, sunt de acord cu ceea ce s-a spus uh, mai devreme de către toți vorbitorii. Ce înseamnă un nivel adecvat al pensiilor? Oare ar trebui să se lase nivelul pensiilor la, uh, la latitudinea statelor membre? Uniunea Europeană poate să aibă contribuții prețioase în ceea ce privește regulamentele financiare și standardele comune pentru instituțiile financiare, este important de făcut observația că sistemele diferite trebuie abordate individual, separat, și atâta timp cât schemele de pensie ocupaționale și private nu au același nivel de risc, nu ar trebui să fie acoperite de un singur regulament, de o singură reglementare. Orice armonizare care ar depăși uh, cadrul pe care l-am menționat uh, anterior nu este din punctul nostru de vedere necesară și nici nu ar fi binevenită. În ceea ce privește abordarea europeană în privința politicilor de pensii, eu unul aș spune că, în primul rând, sperăm că se va ține cont de diversitatea foarte mare din domeniul pensiilor, pentru că această diversitate este și consecința faptelor că statele membre își mențin prerogativele în domeniul pensiilor acest lucru se subliniază și în Carta Verde și salutăm această clarificare. În al doilea rând, sperăm că legiuitorii europeni vor ține cont de specificul schemelor de pensii raportate la pensiile private. Nu e vorba despre o chestiune retorică, vorbim despre doi piloni care au fiecare în parte aturile, avantajele și uh, uh, dezavantajele lor și armonizarea nu ar trebui să ducă la o fuziune între uh, pilonii 1, 2 și 3, pentru că acest lucru ar fi în detrimentul obiectivelor globale legate de pensii. Aș vrea să clarific ceea ce am spus, dând două exemple. Se vorbește despre accesul la drepturile de pensii, se vorbește adesea despre transferabilitate. Dacă Uniunea Europeană vrea să încurajeze statele membre să înlăture obstacolele mult prea mari, Considerăm, pe de altă parte, că aceste obstacole nu pot să fie suprimate cu totul, fără să se pună în pericol schemele de pensii. Și un ultim punct este acela legat de supervizarea financiară, în special cerințele legate de solvabilitate. Uniunea Europeană trebuie să fie foarte atentă la riscurile pe care le prezintă pensiile ocupaționale și pensiile private, și trebuie să identifice răspunsuri reglementare flexibile, nu să vină cu standarde uniforme. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Mi s-au părut foarte utile toate prezentările și vă vom da din nou cuvântul după ce deputații iau și ei cuvântul. În primul rând, domnul Sercas și apoi doamna Moran. Mulțumesc, doamnă președinte! Și mulțumesc de asemenea tuturor invitațiilor noștri care ne-au prezentat punctele lor de vedere. Câteva reflexii, dacă îmi dați voie. Timp de mulți ani am analizat această problemă în țara mea și vă pot spune ce se întâmplă în Spania. Care este rolul Europei? Așa a început uh, raportorul nostru. Sunt convins că Europa are un rol esențial și, de asemenea, sunt convins că nu avem instrumente pentru ca această dezbatere să poată să uh, ajungă la nivelul de responsabilitate pe care îl merită. Dezbaterea va fi delicată și dacă dorim să găsim o soluție uh, fructuoasă în cele 27 de state membre, trebuie ca Uniunea Europeană să își uh, aducă contribuția. În multe state membre, uh, reforma schemelor de pensii este o luptă politică pe termen scurt, iar Europa poate să extindă pe termen lung acest orizont și să nu creeze probleme pentru generațiile viitoare. Europa poate să creeze o atmosferă mai senină. Persoanele uh, de la Uniunea Europeană poate că abordă, abordează această problemă cu mai multă liniște și mai puțină panică decât reprezentanții statelor membre. Europa poate să aducă uh, un element rațional în dezbatere. Istoria schemelor de pensii în Europa este foarte lungă și ca primă contribuție la dezbatere, doamnă președinte, vreau să vă spun că noi prea adesea uităm ce probleme am fi avut dacă nu am fi avut acest sistem uh, de pensii. Și nu ne gândim la ce probleme va avea continentul nostru dacă suprimăm sau slăbim acest sistem. Pensiile au fost create pentru că exista o problemă enormă. Primul pilon nu a fost creat dintr-un moft, ci pur și simplu pentru că existau milioane de persoane în vârstă, persoane bolnave, invalide, cu handicap, care aveau nevoie de sprijin, de solidaritate. Și dacă sistemul public este distrus, uh, vom reveni la dificultățile care existau înainte de crearea lui. Deci trebuie să dezbatem cu calm. Pensiile reprezintă un instrument fundamental. Dimensiunea bugetară este importantă, într-adevăr, dar și durabilitatea este foarte importantă. Și ce se află de fapt în joc aici? Chiar societatea noastră, o societate care nu-și respectă bătrânii, orfanii, bolnavii, nu este o societate uh, adecvată. Europa e un proiect politic și schemele de pensii sunt esențiale pentru demnitatea umană. Într-adevăr, vorbim despre economie. Aceasta este la baza sistemului, și nu, dar nu trebuie să uităm echitatea socială pe care se bazează aceste scheme de pensii. Și am impresia că în acest cadru va trebui să fim foarte riguroși. Nu trebuie să uh, tăiem în carne vie ca un măcelar, ci trebuie să acționăm ca un chirurg cu uh, un scalpel fin. Așa trebuie să abordăm acest dosar. Și fie că ne place sau nu, vom aloca mai mulți bani pensiilor și dacă vor fi de două ori mai multe persoane în vârstă, fie va trebui să dublăm prestațiile, fie să reducem pensiile la jumătate. Trebuie să știm exact ce ne dorim. Dorim o societate vegetativă, dorim să-i condamnăm pe cei bătrâni sau nu? Dacă Europa îmbătrânește, eu cred că reacția normală nu este una de scandalizare. Trebuie mai degrabă să ne gândim la noi surse de venituri ca să facem față nevoilor sociale. Nu putem să acceptăm că dacă uh, viața este, dacă o navă e foarte încărcată, trebuie aruncați peste bord bătrânii, văduvele, orfanii și bolnavii. Nu e adevărat, trebuie să uh, extindem nava, trebuie să o facem mai mare. Noi ne Uh, trebuie să ne consacrăm jumătate din efortul creșterii veniturilor, nu trebuie să ne gândim doar la reducerea prestațiilor. Europa de aceea trebuie să aducă raționalitate în această dezbatere, pentru că Europa este o Europa a uh, cetățenilor și a vieții plăcute. Sunt de, de acord cu faptul că avem nevoie de marge, că trebuie să implicăm și femeile, nu numai pentru că e o chestiune de drepturi, ci și pentru că avem nevoie. Trebuie să lucreze și persoanele în vârstă, pentru că este nevoie, nu pentru că au dreptul să lucreze. La fel și cu imigranții. Avem nevoie de munca lor, pentru că societatea noastră îmbătrânește. Și deci, doamnelor și domnilor, când vorbim de persoane în vârstă, de femei, de imigranți, haideți să spunem lucrurile, lucrurilor pe nume. Avem nevoie de munca lor ca să plătim pensiile. Atunci când vorbim de ziua de lucru, cum pot oare femeile și persoanele în vârstă să intre pe piața muncii dacă regimurile sunt fixe, dacă nu există forme de muncă compatibile cu viața de familie? Și cum să integrăm imigranții pe piața de muncă dacă ei nu au acces la uh, securitate socială și la pensii? Haideți să fim logici, haideți să fim coerenți. E adevărat că sistemele uh, de pensii sunt complexe. E un instrument foarte sofisticat, dar așa este și societatea noastră. Unii propun venituri simpliste și este un dosar foarte important. Iar eu sunt convins că Parlamentul European va avea o abordare globală. Nu e vorba doar de o problemă contabilă, de resurse. Sunt multe alte date și sper că se va ține cont de ele. Doamna Mera, Moran. Și după aceea doamna Cornelison. Mulțumesc, doamnă președinte. N-aș dori în primul rând să mulțumesc raportoarei noastre, doamna Omen Reuten, care se ocupă de mulți ani de aceste lucruri aici, în Parlamentul European, care cunoaște bine chestiunea și care ne-a adus în același timp cunoștințele sale, priceperea sa și această uh, ponderație de care se vorbește și de care avem nevoie cu toții când abordăm această problemă. Vreau să mulțumesc și tuturor vorbitorilor care ne-au prezentat analizele lor. Eu cred că e foarte bine așa, putem să facem progrese în dosarul pensiilor numai ascultând diferitele puncte de vedere și diferitele analize între sindicatele din Europa și asociațiile patronale și așa mai departe. Trebuie să beneficiem de această diversitate ca să putem să progresăm. Și sunt de acord cu Alex Alessandro Sercas atunci când spune că această problemă nu poate face obiectul unei lupte politice imediate. Văd ce se întâmplă în Franța acum și mă gândesc că astăzi, când suntem cu toții de acord că trebuie reformate schemele de pensii și trebuie reformate în mod durabil, cu o viziune pe termen lung a problemelor, pentru că acest sistem să dureze pentru viitor, este aberant să ne imaginăm că putem să reutilizăm un subiect atât de serios și de profund, care ține de viziunea noastră filozofică și economică asupra societății, numai ca să facem politică locală aici și colo. Și dacă Europa aduce ceva în plus, aduce tocmai în această confruntare dintre diferite scheme, această ridicare a dezbaterii la nivelul tuturor celor 27 de state membre. Pentru că așa reușim să ieșim din probleme de conjunctură și uh, exact în acest sens uh, merge propunerea uh, doamnei Omen Reuten și de aceea este atât de interesant raportul ei. Spuneam că suntem într-o dezbatere care ține de filozofie, de economie, dar și de niște schimbări profunde ale societății noastre. Și am să încep cu filozofia. Noi avem o filozofie a solidarității. Sistemul de pensii trebuie să uh, se încadreze într-o viziune a ceea ce înseamnă solidaritatea între generații și toate modificările aduse la nivel economic. Și există aici un aspect fundamental. Nu putem să uh, facem în același timp și o intrare întârziată a tinerilor pe piața de muncă și o pensionare anticipată pentru că s-a scurtat mult prea mult perioada lucrată, perioada în care se fac contribuții de către indivizi la bogăția țării. Știu că Thomas Mann se ocupă foarte mult de aceste subiecte, de uh, munca persoanelor în vârstă, a seniorilor. Nu putem să separăm chestiunea lucrului seniorilor de chestiunea pensiilor. Și în această imagine economică, nu trebuie să uităm că suntem în plină criză economică și că în deciziile luate de diferitele state se pune și problema uh, bugetizării. Fiecare stat membru are astăzi dificultăți economice și acestea își lasă amprenta specifică asupra modului în care abordăm această problemă a pensiilor. cred că astăzi trebuie să uh, mergem drept la țintă și să păstrăm solidaritatea și în același timp să avem în vedere o diversificare a muncii diferitelor generații, dar și o diversificare a diferitelor sisteme de pensii și scheme de pensii. Și Ria a spus foarte bine acest lucru în cele cinci puncte ale sale. Trebuie să asigurăm venituri adecvate, care să fie stabilite de statele membre. Trebuie să simplificăm viața activă și uh, legătura între muncă și pensie. Trebuie să uh, ridicăm obstacolele din calea muncii din diferitele state. Șomajul este o problemă reală și apasă sistemele de pensii. Și apoi să salvăm sistemul de pensii în această perioadă de plină criză economică fiind în același timp transparenți, pentru ca fiecare să aibă în acest sistem de solidaritate venituri decente ca să asigure pensia. Durata de viață s-a prelungit și deci ne cere toate aceste măsuri, însă criza ne obligă să fim mai creativi și să găsim diferite soluții de capitalizare sau de solidaritate pentru schemele de pensii nu este posibil un singur sistem, ci e nevoie de mai multe scheme combinate. Mobilitatea lucrătorilor pe care o dorim și o încurajăm la nivel european ne obligă și ea să avem această viziune. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Cornelisen și domnul Mann. Mulțumesc! Mă bucur că am această ocazie de a face un schimb de opinii cu partenerii sociali pe acest dosar important și am trei întrebări pentru ei. În primul rând, v-am ascultat uh, contribuțiile și mă întreb cât de departe au ajuns patronatele și sindicaliștii în um, înțelegerea lor. Mi se pare că sunt uh, încă de păreri foarte diferite. În al doilea rând, este vorba de vârsta de pensionare. Toată lumea s-a referit la acest subiect și sunt de acord că este inevitabil să se facă ceva. Însă, ce mă uimește este că întotdeauna se vorbește de creșterea acestei vârste. Nimeni nu se gândește la posibilitatea de a defini numărul de ani care trebuie să fie lucrați de lucrători. Pentru că ar fi așa, ar fi mult mai corect față de persoanele care au educații uh, mai slabe și uh, mun, fac meserii mult mai grele, mult mai obositoare. Uh, E cu totul altceva să începi să muncești la 15 ani. Deci poate că ar trebui să se definească numărul de ani care trebuie lucrați înainte de pensionare. Mă întreb deci de ce nu se gândește nimeni la acest lucru. Și apoi, indiferent de modul de organizare, întotdeauna schema de pensii trebuie să fie însoțită și de combaterea discriminării pe criterii de vârstă și mă mir că nimeni nu a spus-o. Sunt foarte multe persoane peste 45 de ani care nu reușesc să se angajeze pentru că angajatorii le consideră neproductive și depășite. Am spus-o de multe ori în această comisie, cercetarea arată că 80% dintre angajatori ar prefera să nu angajeze pe nimeni de peste 40 de ani. Deci, deja, cineva care are peste 40 de ani este deja bătrân. Deci, de ce sindicatele se luptă atât pentru a se opune creșterii vârstei de pensie, în loc să profite de această discuție și de efectul de uh, pârghie pe care îl pot avea, ca să uh, convingă pe angajatori să investească mult mai mult în combaterea discriminării pe criterii de vârstă. Uh, și de ce angajațiile patronale nu fac mai multe eforturi pentru a schimba atitudinea membrilor lor față de lucrătorii mai în vârstă? Dacă, dacă vrem să avem o uh, pensionare mai uh, uh, adecvată, trebuie să creștem numărul de ani uh, lucrați și numărul de persoane care lucrează în același timp. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Mann și doamna Harkin! Mulțumesc, Denis! Uh, redactasem un raport pentru comisia noastră cu titlul uh, Dreptate între generații, care s-a bucurat de un sprijin larg pentru că am reușit să introduc uh, și propunerile colegilor noștri și uh, în cadrul mini plenarei de la Bruxelles vom trata chestiunea încă o dată, după care se va trece la vot. Eu cred că există o bază bună, pentru că de asta este nevoie de respectul între cei tineri și cei vârstnici. Colega Cornelis ne-a atras atenția asupra acestei probleme, discriminarea care e o realitate și care nu mai este acceptabilă. Uh, Frankfurter Allgemein scrisese pe uh, pagina de titlu că se pare că ne îndreptăm spre finalul erei cultului tineretului. Pentru că uh, trebuie, într-adevăr, ca cei vârstnici să continue să fie activi, pentru că tocmai în ceea ce privește uh, personalul calificat avem nevoie de vârstnici. Și uh, este o ofertă și pentru întreprinderi mici și mijlocii care au uh, profitat de această situație. Am redactat multe uh, adrese și către patronate și către sindicate pentru a vedea unde există această convergență în, între tineri și vârstnici în aceleași întreprinderi, pentru că această combinație este utilă, experiența și elanul tinerilor. Și în al doilea rând, acum, în ceea ce privește pensiile, sigur că dorim ca ne dorim ca tinerii să își înceapă mai târziu viața activă pentru a fi mai bine calificat și pentru ca ulterior să-și poată desfășura meseria mai mult timp. Nu, trebuie așadar să venim să spunem că trebuie să intrați pe piața muncii mult mai repede, pentru că știm că chestiunea calificării se leagă și de o calificare care necesită o bună perioadă de timp. Acum am o întrebare de principiu. Această carte verde. Comisia spune, uh, noi nu facem decât să punem întrebări, dar prin lansarea de întrebări se poate veni, face o astfel de uh, solicitare de schimbare. Oare nu este totuși o competență europeană de a dori o anumită aliniere? Pentru că toți vorbitorii au subliniat însă că competența trebuie să rămână la statele membre. Dacă acesta ar fi mesajul comun al tuturor, aș fi mulțumit de a spune că avem în statele membre sisteme de pensii independente și că nu vrem, de exemplu, o, o vârstă unitară de pensionare în Europa. Elizabeth uh, ne-a tras atenția asupra evenimentelor din Franța, unde se dorește o creștere a vârstei de pensionare la 67 de ani, așa cum se întâmplă la noi în Germania. Și de asemenea, nu avem nevoie de o stabilire a venitului corespunzător la pensie și aici trebuie păstrată uh, diferențierea care ține de specificul național. Există însă și persoane care își desfășoară activitatea într-un stat membru și uh, își petrec pensia în alt stat, însă numărul acestora este foarte mic. Însă trebuie ținut, ținut cont și de aceștia și încă un aspect pe care îl consider important – Aici este vorba de pensiile ocupaționale. Și aici există o diferență foarte mare. Știți, negocierile pe care le-am portat în ceea ce privește portabilitatea desfășurată în ultimii ani, unde colegi și de la noi din comisie, dar și din altele, nu știau de ce în Germania avem deja o astfel de experiență bogată în, cu pensiile ocupaționale, pentru că acestea răsplătesc uh, perioade mai lungi uh, într-o anumită firmă. Deci această <clears throat> loialitate um, este răsplătită și, și de aceasta trebuie ținut cont. Pentru că altfel nu am reușit să progresăm. Eu sunt așadar de acord să venim la nivel european cu propuneri să facem posibil schimbul de experiență și de asemenea experiența partenerilor sociale la nivel european poate fi transferată la nivel național și trebuie să comunicăm la nivel european despre aceste diferențe. Însă trebuie să folosim un limbaj clar și nu o terminologie abstractă a specialiștilor uh, ci o limbă care să poată fi înțeleasă, pentru că doar așa ne îndeplinim misiunea care ne revine. Vrem așadar un mesaj clar, vrem să, ca competențele să rămână la statele membre și odată transmis acest mesaj, putem uh, să uh, ne gândim și la viitor și să nu uh, transmitem acum că venim cu un fel de umbrelă europeană, pentru că acesta ar fi un mesaj fals. Mulțumesc! doamna Harkin, apoi domnul Figueiredo. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu cred că ultimul vorbitor, Thomas Mann, și îmi cer scuze pentru început, aș dori să mulțumesc raportarei pentru activitatea excelență și eu cred că există e o idee excelentă prezența partenerilor sociali astăzi aici. Pentru că astfel perspectiva este mai amplă asupra acestei discuții. Acum, revenind la cele spuse de Thomas Mann și părere împărtășită și de mulți alți antevorbitori, este subsidiaritatea și rolul UE. Și cred că aici trebuie menționată metoda deschisă a coordonării și mulți vorbitori s-au referit și la vârsta de pensionare, nivel adecvat, lucruri care trebuie să rămână la nivelul statelor naționale. Și cred că majoritatea dintre noi suntem de acord în acest sens. Însă apoi mai există și a doua parte legată de pactul de stabilitate și creștere. Și aici uh, rolul finanțelor publice și soliditatea acestora pentru a garanta uh, finanțarea sistemelor de pensii. În acest sens, permiteți-mi un comentariu. Eu vin dintr-o țară, din Irlanda, care se va confrunta cu dificultăți majore, probabil uh, se va ajunge la o imposibilitate de a respecta pactul de stabilitate și creștere până în 2014. Și sigur că pactul este important pentru finanțe publice solide, însă Cred că a stabili date ar fi, este dificil sau nu este un lucru bun, pentru că multe state membre vor avea probleme. În orice caz, Irlanda va avea. Am și eu câteva întrebări pe care aș dori să le adresez vorbitorilor. În primul rând, pentru Business Europe. Spuneați că nu e o nevoie de o revizuire a directivei, motivul fiind acela că Comisia are, desfășoară o consultare acum și ar trebui așteptate răspunsurile. Întrebarea este, de ce considerați că nu e nevoie de o revizuire? Pentru că se desfășoară în momentul de față consultări sau pentru că considerați că nu este nevoie deloc de o revizuire? În al doilea rând, v-ați referit la resurse pentru sistemele de pensii. Ce fel și de diversificarea acestora? Ce alte resurse considerați că ar mai exista pentru a finanța pensiile. De asemenea, ați vorbit și de noi reglementări de solvabilitate. Majoritatea vorbitorilor însă susțin că nu este nevoie de așa ceva. Însă eu vă întreb dacă credeți că ar trebui să existe o reglementare mai sistematică a pensiilor la nivel european. Care ar fi măsurile de protecție pe care le-ar putea instaura Europa? și către ETUC acum. Ce în românește. Spuneați că îmbătrânirea nu ar trebui supraestimată. Aș putea să tind să fiu de acord cu dumneavoastră, însă dacă analizăm statisticile din anii 70, numărul de pensionari s-a dublat și din 2012 numărul celor uh, activi uh, va continua să scadă în Uniunea Europeană. De aceea aș dori comentariile dumneavoastră în acest sens. Spuneați asemenea că prioritățile dumneavoastră se referă la calitatea locurilor de muncă, calitatea veniturilor. Aceste lucruri, cred că cu toții putem fi de acord, uh, reprezintă o prioritate a tuturor. Însă, cum anume conectați aceste două aspecte, calitatea locului de muncă, calitatea um, veniturilor, cu sustenabilitatea sistemelor de pensii și uh, venituri adecvate la pensii. Apoi, legarea pensiilor sau nivelului pensiilor de venituri a constituit uh, o modalitate de a evita sărăcia la la cei vârstnici. Analizând acum răspunsul anumitor țări la criza economică și mă refer aici la Germania, poate Suedia și Danemarca, a existat așadar o legătură între pensionarea anticipată și crearea de locuri de muncă pentru tineri. A fost așadar folosit acest mecanism al pensionării anticipate pentru aducerea tinerilor pe piața muncii. Vorbați de asemenea de a găsi un amestec de soluții între nivelele europene și cele naționale. Aici v-aș ruga să ne precizați ce anume înțelegeți prin acest mix de măsuri. În final, Câteva comentarii subcinte. Toată lumea pare să vorbească de o vârstă mai, lung, mai lungă de pensionare. Însă, poate că ar trebui să avem un orar de lucru mai scurt. Poate că ar trebui să vedem ce rol are tehnologia. Apoi, în ceea ce privește îngrijirea, cei care oferă servicii de îngrijire, în special în cadrul familiilor, uh, fac contribuții mai scăzute la sistemele de pensii și se trezesc la pensie cu venituri mai mici. Ce credeți că se poate face în acest sens? Eu cred că această îngrijire informală însă este importantă și ar trebui sprijinită. Trecând la aspectele de gen, femeile se pensionează în general mai repede decât bărbații, la 60,8 ani față de uh, bărbați care se pensionează în medie la 62,5 ani. Acum o întrebare pentru toți partenerii sociali. Considerați că fiecare generație trebuie să bazeze pe generația tânără pentru a-și finanța propria pensie sau dacă ar trebui să găsim alte metode de finanțare. Curtea de Justiție a spus că Uh, pensiile reprezintă venituri, venituri amânate. Practic, uh, cum credeți că ar trebui să fie acest sistem? Fiecare generație să-și financeze propriile pensii prin venituri amânate sau ar trebui să-și financeze pensiile prin uh, generația tânără? Obrigada. Doamna Fi... Doamna Figueiredo que eh, naturalmente cobriu. Doamna Harkin Doamna Harking a adresat așa de multe întrebări încât au fost deja acoperite suficient de multe aspecte. Eu m-aș limita însă la un număr de trei. Pentru început, principala întrebare chestiunea necesității existenței unui sistem public de pensii care să permită tuturor oamenilor să trăiască un trai demn în momentul în care nu mai pot avea o viață activă. Acest sistem public funcționează pe baza salariilor, însă trebuie să mai existe și alte surse de finanțare pentru că constatăm că sistemul public uh, de pensii se finanțează și din alte sisteme de securitate socială. Și invers, se apelează la astfel de fonduri pentru a face politică de creare de locuri de muncă pentru tineri. Apoi, sistemul de pensii anticipate, care este folosit uh, uneori pentru a evita sistemul de șomaj. Oricum am vedea lucrurile, însă ne confruntăm cu probleme. De aceea, vârsta de pensionare ar trebui majorată pentru că aceste sisteme să nu fie periclitate pe viitor. Cred că trebuie să diferențiem între ce reprezintă sistemul de pensii bazat pe contributivitate și securitatea socială, susținerea socială de ca, la care au dreptul cu toții, și asta nu prin repartiție, pentru că statele membre trebuie să financeze această protecție socială prin uh, bugetele de stat. Mă refer aici la venitul minim, de exemplu. Trebuie să existe un venit minim pentru toți cei care se află în sărăcie, astfel încât tinerii, copiii noștri, uh, să nu se confrunte cu o astfel de situație care nu va face decât să îi priveze de șanse pe viitor. Eu cred că această diferențiere de principiu este fundamentală pentru că ea oferă răspunsuri și la multe alte întrebări. Sistemul de repartiție nu trebuie confundat cu cel prin finanțat prin contributivitate, iar cel bazat pe repartiție nu uh, trebuie să fie folosit pentru finanțarea altor ajutoare. În al doilea rând, prelungirea vieții active, care nu trebuie considerată de către angajați ca un fel de pedeapsă, pentru că, în final, este vorba de îmbunătățirea condițiilor de viață a fiecăruia dintre noi. Este până la urmă o cucerire a civilizației. Faptul că am reușit să ajungem la o vârstă medie de 76-78 de ani. Asta nu trebuie să creeze însă impresia acum că angajații sunt pedepsiți și că nu pot beneficia de pensia lor cuvenită decât mai târziu. Bineînțeles uh, că și evoluțiile tehnologice oferă o mai bună calitate a vieții pentru toți și, așa, și creează așadar mai mult timp pentru familie, pentru educație. E logic acest lucru. Și a treia întrebare. Viitorul, tineretul. Dacă vrem să prelungim durata vieții active pentru a asigura sustenabilitatea pensiilor, atunci tinerii noștri au șanse din ce în ce mai puține de a intra pe piața muncii, astfel periclităm tânăra generație și la acest lucru trebuie să ne gândim. Eu cred că toate aceste lupte care au loc în diferite state membre împotriva ridic, majorării vârstei de pensionare reprezintă de fapt o măsură de protecție a, pentru tineri o viziune liberalistă a capitalismului neoliberal, ce se practică în momentul de față în Europa, nu va face decât să facă presiuni asupra viitoarelor generații. Pe de altă parte, însă, dacă continuăm așa, vom avea o stare de sănătate mai proastă, o perioadă activă mai lungă și acest lucru se va reflecta și în vârsta medie. Eu cred că această dezbatere are o importanță centrală. Sunt aspectele pe care am dorit să le menționez vis-a-vis -vis de propunerea Comisiei Europene și vis-a-vis -vis de situația din statele membre. Sigur că e o chestiune de subsidiaritate, dar e de asemenea clar că Uniunea Europeană, prin politicile economice care le impune statelor membre, de exemplu prin pactul de stabilitate și creștere, contribuie și la dezechilibrele între diferitele straturi sociale. Mulțumesc, spune președinte. Are cuvântul doamna Beres. Vestea proastă este că următorii vorbitori vor avea mai puțin timp la dispoziție pentru că mi s-a spus că ați pierdut prea mult timp. Domnul Handel și apoi domnul Dardeni. Domnule Handel, îmi pare rău că uh, dumneavoastră sunteți cel care are de suferit, însă vă rog să uh, fiți concis. Domnul Engel. Aș vrea să spun că există o altă problemă care mi se pare nerezolvată. E clar că munca îi împiedică pe foarte mult să gestioneze timpul liber. Al doilea lucru este că în momentul în care vom trece de la tranziția directă de la statutul de student uh, la statutul de pensionar, uh, unii vor uh, constata că au au reportat un succes nemaipomenit. Trebuie să... În trecut uh, s-a încercat să se evite situația în care uh, anumite persoane uh, vor atinge o vârstă la care nu, mai, nu ar mai putea să lucreze. Acum a crescut însă longevitatea și trebuie să ținem cont de problemele demografice care sunt evidente. Știu că părerea mea nu este împărtășită de către toată lumea, însă mai există și problema calificărilor foarte înalte care sunt cerute pe piața muncii. Ori dacă intri pe piața muncii de la 30 de ani sau mai târziu, 25 de ani nu sunt suficienți pentru a finanța 40 de ani de pensie. Mi se pare că calculul matematic este destul de clar. Data implicită a sistemului de uh, pensii este clară. Dacă vrem să uh, investim și mai mult, uh, cred că trebuie să ne punem o serie de întrebări și, în sfârșit, că toate acestea țin de subsidiaritate. Sunt de acord cu faptul că schemele de pensii trebuie cel puțin deocamdată să țină de responsabilitatea statelor membre, însă atrag atenția colegilor asupra unui punct fundamental. Probabil că nu vom reuși să creștem mobilitatea lucrătorilor în Uniunea Europeană dacă nu reușim măcar să realizăm o comparabilitate și o interoperabilitate mai mare a sistemelor de pensii. Mi se pare o chestiune absolut fundamentală. Știu că există mii de persoane care au probleme pentru că au lucrat în trei locuri diferite în Uniunea Europeană și la sfârșitul carierei este foarte greu să li se calculeze drepturile. Trebuie să rezolvăm această problemă de urgență. Vă mulțumesc pentru indulgență, doamnă președinte. Domnul Dardeni, apoi domnul Coferati. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dezbaterea din această dimineață este foarte bogată, s-au exprimat uh, diferite opinii. Nu revin asupra acestor păreri. Tema este complexă și e important să ascultăm diferitele puncte de vedere. Vorbim despre o dezbatere de societate. Revin asupra anumitor puncte în privința cărora există divergențe. Pentru a spune apoi care este părerea mea personală. În primul rând, care ar trebui să fie rolul Europei. E clar că în această uh, chestiune se aplică principiul subsidiarității. Însă ar fi trist să ne oprim aici. Vorbim despre un subiect care mobilizează întreaga Europa. Este o temă de actualitate, este o temă care e importantă pentru viitor și e nevoie deci de o abordare europeană. Fără ea, cum ne putem imagina o coeziune europeană? Mi se pare imposibil. Trebuie așadar să nu ne limităm la competențele noastre evidente, trebuie să abordăm această tematică coordonându-ne politicile și pornind de la o viziune europeană. Voiam să insist asupra acestui punct. Al doilea punct, importanța pilonilor. E clar că toți pilonii sunt utili și complementari. Cred însă că este fundamental să menținem un pilon public puternic, pentru că pilonul public este cel care garantează în cea mai mare măsură solidaritatea și garantează o anumită securitate a pensiilor. Cred că trebuie să insistăm asupra acestui element. Este important, mai ales din perspectiva solidarității, pentru că nu toată lumea urmează aceeași carieră, nu toată lumea are același acces la muncă și aici mă gândesc la diferența între femei și bărbați și ca atare cred că acest pilon trebuie să fie important. Un alt element fundamental, din punctul meu de vedere, este procesul de reflecție asupra vârstei pensionării. Vârsta de pensionare face obiectul polemicilor în multe țări. Unii spun că piața muncii nu este o piață cu sumă nulă. Cred însă că nu se poate nici întinde, extinde la nesfârșit se mai pune și problema calității muncii. Cum putem, de asemenea, să asigurăm o corespondență mai bună între vârsta efectivă de pensionare și vârsta legală de pensionare? Doamna președinte intervină. V-am lăsat să vorbiți uh, la fel de mult ca și domnul Engel pentru a nu uh, crea inegalități între grupuri, însă mai aveți doar o frază la dispoziție. În ceea ce privește cuantumul pensiilor, nu trebuie să existe un nivel fixat la nivel european, însă cred că dacă se fixează un nivel minim la nivel european, așa cum s-a reflectat la un venit minim, dacă avem deci o pensie minimă, acest lucru va permite cetățenilor europeni să aibă o viață decentă atunci când ies la pensie. Mulțumesc domnul Coferati și apoi domnul Baltazar. Mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește pensiile, cred că Europa are un rol foarte important de jucat. Nu cred că statele membre trebuie să fie singurele care să decidă. Cred că Europa trebuie să vină cu reglementări, trebuie să vină cu o structură omogenă. Atunci când uh, se face referire la statul providență, majoritatea oamenilor se gândesc în primul rând la pensii, pentru că pensiile sunt poate aspectul cheie al statului providență. Sigur că odată cu schimbările demografice apar elemente noi și trebuie să încercăm să abordăm această problemă și să o rezolvăm dacă se poate. Nu cred că trebuie să ignorăm rolul pe care îl joacă pilonul public. Însă, având în vedere rata de creștere economică din țările europene, având în vedere creșterea vârstei pensionării, având în vedere faptul că crește numărul persoanelor vârstnice, cred că este inevitabil ca sistemul public aferent statului providență să își reducă rolul pe viitor și deci să crească rolul pilonului 2. E nevoie însă, în acest scop, de stimulente fiscale și Europa poate, poate face foarte multe în acest sens. Poate da orientări cu privire la destinația resurselor. În ceea ce privește mobilitatea, cu toții ne dorim ca cetățenii să poată deplasa în mod liber. Odată cu schimbările demografice vom primi în Europa milioane de persoane din afara Uniunii Europene. Mobilitatea și gestiunea drepturilor persoanelor mobile ține așadar de problema cetățeniei și este o chestiune fundamentală. Cât privește flexibilitatea, cred că trebuie să se facă distinția între muncă și muncă între condiții și condiții. Cred că fiecare persoană în parte trebuie să poată să hotărască dacă vrea să mai muncească sau să iasă la pensie atunci când poate. Apoi, nu toate locurile de muncă sunt uh, la fel. Există locuri de muncă care necesită o ieșire la pensie mai uh, timpurie decât altele. Domnul Baltazar și apoi doamna Schroeter. Intanto congratularmi con la relatrice. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori mai întâi să o felicit pe doamna raportor, care a menționat foarte multe subiecte. Istoria instituțiilor europene ne-a învățat care sunt perioade de liniște și apoi perioade de accelerare brutală, de creștere rapidă a competențelor. Se cunoaște bine o anumită vineri seara în care s-au făcut lucruri care nu ar fi fost uh, deconceput în uh, tratatele anterioare. Deci nu putem să rămânem simpli spectatori ai principiului de subsidiaritate și a competenței statelor membre. Aceasta este consecința logică a unei serii de decizii luate de Europa. Trebuie să uh, dăm orientări, să ghidăm nu putem să avem o monedă unică și după aceea să permitem ca în cele 27 de state membre să fie politici bugetare diferite. Sigur că este nevoie de o armonizare progresivă. Nu este posibil să se iasă la pensie la 68 de ani în Germania și la 50 de ani în alte țări. Nu e posibil așa ceva. Efectele s-au constatat și pe piața internațională. Nu este de imaginat că vom continua să cheltuim atât și nu va mai fi posibilă libera circulație a lucrătorilor dacă nu se vor oferi acestor lucrători care circulă între diferitele state membre condițiile necesare și garanții pentru viitorul lor. Trebuie să fie integrate sistemele de pensii europene. După cum spunea colegul din Luxemburg în ultimii ani, italienii au uh, vă, făcut obiectul unor imigrări interne. Foarte mulți italieni lucrează în Franța, în Germania și în alte țări. Obiectivul minim este să integrăm acest nivel de contribuții în cel mai bun mod și uh, trebuie făcut și mai mult și am să închei aici. Dacă uh, facem să corespundă aceste principii, nu vom putea să avem orientări generale dacă nu putem să avem reguli privind uh, vârsta de pensionare. Există o întreagă logică, există criterii privind vârsta de pensionare. și nu putem avea diferențe mari între condițiile de pensionare. Nu e posibil ca într-o anumită țară uh, oamenii să păstreze 68-70% din salariu și în alte țări numai 40%. Trebuie să garantăm condiții de putere de cumpărare egale în statele membre, deci ocupare, imigrare, piață de muncă, iată trei teme care trebuie să fie incluse în găsirea unei soluții pentru orientările din acest raport. Vă mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi! Nu pot să nu aduc un argument pentru că se vede ce impact poate avea libera circulație a lucrătorilor, însă ideea de a defini un minim european în funcție de situațiile naționale mi se pare rezonabilă, dar o vârstă legală de pensionare uh, Uh, se stabilește în funcție de situațiile demografice care sunt foarte diferite și deci nu mi se pare uh, de uh, făcut. Doamna Schröter. Ja, vielen Dank, ähm, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte. Este un argument nou pe care l-ați introdus în discuție, însă eu aș dori să mă refer la dezbatere în ansamblu. În primul rând, întrebarea de ce a venit Comisia acum cu această carte verde. Eu cred că se dorește prin această carte verde uh, o mai bună aplicare a directivei cu privire la portabilitatea pensiilor. În ce măsură Cartea Verde poate avea o contribuție în acest sens, nu știu, și va, nu face decât să dea naștere la nouă dezbatere. Pentru că, până la urmă, portabilitatea pensiilor uh, în momentul de față este doar, uh, se limitează la contributivitatea lucrătorilor care circulă prin Europa, însă nu se știe cum anume uh, vor fi utilizate aceste contribuții. În al doilea rând, ideea Comisiei este ca locurile de muncă bune să aducă și pensii bune aici. Trebuie însă să devenim mai activi în ceea ce privește condițiile de muncă, unde există competențe la nivel european. Al treilea punct chestiunea antidiscriminării. Și aici Comisia are competențe și ar fi necesar ca vârstnicii să poată să acumuleze drepturi de pensie, puncte de pensie, având posibilitatea să lucreze până la vârsta de pensionare. Un ultim aspect, posibilitatea metode deschise de coordonare cu care se poate lucra în Consiliu și aici cred că ar trebui să elaborăm bune practici, bune practici în ceea ce privește schimbările demografice, ca de pildă în sistemul finlandez, fără a limita drepturile de pensii. Eu cred că aici ar trebui să analizăm dacă nu sunt uh, soluții viabile pe viitor. Însă, uh, principalele puncte pe care am dorit să le menționez vis-a-vis -vis de Cartea Verde a Comisiei sunt primele trei. Mulțumesc, doamna Rapti. Eh, Mulțumesc, doamna președinte. Foarte rapid și telegrafic. În uh, cadrul dezbaterii am auzit foarte multe lucruri foarte utile, însă Mie mi s-a părut chiar excepțional și sunt de acord cu ce a spus domnul Sercas, care a descris foarte bine situația actuală. În același timp, sunt întru totul de acord și cu întrebările doamnei Harkin și aștept răspunsuri la ele. Mai vreau să adaug acum două puncte. Cred că fiecare stat membru trebuie să fie responsabil de propriile decizii. Și în același timp aș vrea să avem și o orientare generală. Și am să vă dau un exemplu. În Grecia, la ora actuală, trecem printr-o situație extrem de complicată. Există o procedură legislativă în curs de desfășurare care uh, crește vârsta de pensionare, care reduce sumele pensiilor și în același timp face să crească și șomajul. Și uh, Europa ne cere să atingem obiective legate de ocupare și de sărăcie. Și deci înțelegeți că pentru ca un guvern să poată să facă toate aceste lucruri, ar trebui să fie prestidigitator. De aceea, aseară a avut loc o reuniune a rețelei europene a prim-ministrilor cu ocazia alegerilor și s-a evocat această dilemă. Fie poporul grec ne susține eforturile cu toate dificultățile implicate, fie organizăm alegeri. Vă dau acest exemplu din Grecia ca să înțeleagă toată lumea cât de dificil este să împaci toate aceste chestiuni. Suntem confruntați cu o ecuație cu foarte multe variabile. Una dintre soluții ar fi să continuăm munca pe care o desfășurăm aici – discutând printr-un schimb de opinii și mai ales găsind soluții inteligente. O altă cale de acțiune, și o spun special cu umor negru, și uh, vă spun de fapt ce mi-a zis un prieten care are multă experiență în politică. Cealaltă soluție ar fi să favorizăm eutanasia în statele membre. Vă mulțumesc! Nu știu dacă multă lume e de acord. Uh, Doamna Omen Reuten, doriți în această fază a dezbaterii să luați din nou cuvântul ca să puneți o întrebare sau două precise pentru experți, înainte să le dau cuvântul din nou pentru a răspunde la toate acestea? Doamna raportor. Da, doamnă președinte, mulțumesc frumos. Eu vreau să întreb pe reprezentanții partenerilor sociali cum putem să credem că problemele se vor rezolva dacă cerem o pensie adecvată și eu sunt pentru acest principiu și dacă apoi amânăm uh, plata acestei pensii, punând povara pe umerii celor care trebuie să plătească, va însemna că mai devreme sau mai târziu venitul net dacă putem spune așa, al celor care vor plăti pentru ceilalți va scădea. Și dacă va scădea, înseamnă că vor fi consecințe asupra plății pensiilor viitoare. Deci trebuie să găsim o strategie pentru cei și cele care trăiesc sub pragul sărăciei ca să nu aibă și mai mult de suferit. Cum vreți să ieșim din acest cerc vicios? Cine va plăti? Asta e marea problemă și cum putem face economii? Aceasta ar fi prima întrebare. Cea de-a doua întrebare. Vârsta de pensionare. Eu sunt de acord cu cei care spun că Europa nu poate să impună în mod uniform o vârstă a pensionării. Însă, statele membre ar trebui să facă recomandări ca să acționăm totuși, să avem un impact asupra acestei vârste, pentru că e o problemă pe care o avem de mult. Și pun această întrebare tuturor. Cum să fac eu să găsesc o formulă bună care să exprime această necesitate? toți înțelegem această necesitate. Am văzut din intervențiile de aici și din uh, ceea ce au spus reprezentanții lucrătorilor independenți și reprezentanții sindicatelor. Și apoi vorbim cu toții despre directiva portabilității, care nu este utilizată. Deci, cred că trebuie să vedem de ce și să ne întrebăm de ce. Și de aceea am o întrebare pentru Comisia Europeană. Ce aveți de gând să faceți? Voiam să știu dacă ceea ce am propus a uh, declanșat o reacție la Comisia Europeană. Mulțumesc! Da, experții și invitații cred că au înțeles nu pot să vă dau, din păcate, decât trei, cuvin, trei uh, minute fiecăruia și vă propun să începem în ordinea de pe listă. Să începem cu Business Europe. Mulțumesc, am să mă limitez doar la câteva întrebări, ținând cont de constrângerile de timp. Întrebarea legată la vârsta de pensionare și de ce menționăm doar uh, creșterea vârstei de pensionare și nu menționăm și uh, definirea unui număr de ani lucrați. Evident, în prezentarea mea nu am menționat acest punct, dar din punctul de vedere al Business Europe, primul pas ar fi creșterea vârstei de pensionare, dar evident, după aceea ar mai fi nevoie de măsuri din partea statelor membre pentru ca vârsta efectivă de pensionare să fie mai ridicată. Acest lucru ține evident de contextul național, introducerea unor mecanisme automate de ajustare reprezintă o opțiune în acest, o altă posibilitate ar fi, de exemplu, elaborarea unui cadru la nivel național unde se definește un coridor în interiorul căruia uh, se poate ieși la pensie cu deduceri dacă se <clears throat> iese la pensie mai devreme și bonificații dacă se iese la pensie mai târziu. Acum, în ceea ce privește combaterea discriminării pe motiv de vârstă, desigur că o astfel de discriminare nu este acceptabilă în niciun fel de context și ca angajatori susținem din plin această inițiativă. Evident, există întreprinderi în pofidă celor spuse astăzi care încearcă să ia măsuri în acest sens. Am exemple de companii și de politici de companii pentru sporirea calității vieții la locul de muncă care uh, uh, au și politici în acest sens, dar care au și proiecte prin care analizează diferitele categorii de vârstă pentru a vedea cum le pot utiliza mai bine pe viitor. Acum, în ceea ce privește concurența între lucrători, acest lucru nu se aplică doar vârstnicilor, ci tuturor uh, generațiilor. Uh, în ceea ce privește celelalte întrebări specifice adresate Business Europe, întrebarea legată de revizuirea directivei cu privire la portabilitate, e adevărat că am menționat argumente de tip procedural, dar considerim și pe fond că această directivă nu trebuie revizuită în momentul de față. În primul rând, pentru că a avut un impact, în anumite cazuri, transfrontaliere, și, în general, atunci când discutăm de o posibilă revizuire, se face referire la problemele legate de diversitate de implementare în statele membre și, în special, definiția termenului transfrontalier diferă de la stat la stat. De aceea, cred că mai întâi trebuie clarificate aceste reguli și nu apelat la o revizuire. Acum, în ceea ce privește diversificarea resurselor pentru asigurarea veniturilor de pensie, aici mă refeream la uh, echilibrul necesar între diferiții piloni dar din punctul nostru de vedere această diversificare între sisteme de pensii de stat, sisteme de pensii ocupaționale și sisteme de pensii private constituie cheia pentru viitor. Apoi, întrebarea dacă este nevoie de o reglementare mai sistematică a pensiilor ocupaționale la nivel european. Noi am spus că nu e nevoie de reguli noi de solvabilitate, uh, nu pentru că nu ar fi uh, corespunzător, ci pentru că acest lucru ar uh, induce costuri mult mai ridicate, ceea ce ar afecta membrii acestor fonduri. Mulțumesc, care acum cuvântul președintele CES. On a toutes les questions, mais j'aurai quelques-unes. Euh, <clears throat> la première question, on a dit... Mais... Ni s-a pus întrebarea de ce vorbim doar despre vârsta pensionării. Uh, pentru simplu motiv că Cartea Verde revine de 5 ori asupra acestei chestiuni a vârstei de pensionare. Apoi, dacă vorbim despre creșterea vârstei de pensionare și nu vorbim despre vârsta efectivă a încetării activității, cred că punem uh, căruța înaintea boilor. După cum spuneam în intervenția mea precedentă, este foarte important ca vârsta efectivă a încetării activității să coincidă cu vârsta actuală de pensionare. Vârsta legală de pensionare. Celălalt punct pe care aș vrea să-l abordez. Ați spus că nu trebuie supraestimată problema demografiei. E adevărat. Sunt probleme ciclice care revin și aș vrea să fac o observație. În țările din Europa Occidentală, mai ales, sistemele de protecție socială, după cel de-al doilea război mondial, au fost create într-un context demografic mai defavorabil. De ce? Pentru că existau locuri de muncă. Era vorba de etapa reconstrucției. Iată de ce insistăm asupra calității locurilor de muncă. E nevoie de resurse pentru a finanța pensiile și nevoie de pensii. Mi se pare o legătură evidentă și de aceea insistăm asupra acestei relații. S-a vorbit despre egalitatea între femei și bărbați, mai ales în momentul pensionării. Cineva vorbea despre calcule matematice, despre aritmetică. Mie nu-mi place foarte mult aritmetica, însă constatăm că la ora actuală salariile femeilor, promovările femeilor sunt cu 20% mai uh, mici decât uh, salariile bărbaților. Cum ați vrea să se recupereze acest decalaj la vârsta pensionării? Voiați uh, răspunsuri precise? Iată că vă dau răspunsuri precise. Trebuie acționat în această privință. Apoi, întrebarea dacă povara trebuie să fie purtată de celelalte generații. Eu nu vorbesc despre o povară, vorbesc despre cum funcționează sistemele. S-a spus aici deja că sistemul public este cel mai solidar și mai sigur. Cred, într-adevăr, că la ora actuală activii finanțează pensiile pensionarilor. Mâine activii vor finanța de asemenea pensiile pensionarilor. Nu cred că trebuie să renunțăm la acest sistem, pentru că dacă nu, ajungem la sisteme pur financiare care sunt și mai riscante. Nu există o soluție miracol, doamnă raportoare. Însă cred că nu trebuie să uităm câteva elemente fundamentale. Aș fi putut spune mult mai multe, însă mi-ați dat numai trei uh, minute, doamnă președinte, așa că mă opresc aici. Scopul este să putem să ascultăm pe toată lumea. OAPM. Doamna Harkin m-a pus o întrebare legată de pensia anticipată. Se abuzează de pensiile, pensionarea anticipată. A fost o soluție facilă care a fost uh, folosită în ultimii ani. Noi, în calitate de reprezentanți a întreprinderilor mici și mijlocii, am luptat împotri, împotriva acestei măsuri, pentru că IMM-urile au nevoie de lucrătorii vârstnici. Pensia anticipată nu a creat niciodată locuri de muncă pentru tineri, în proporție de 1 la 1. Este o greșeală, nu este o soluție viabilă. Atunci când persoanele ies la pensie anticipat, locurile respective de muncă dispar. Din potrivă, cu cât rata ocupării este mai mare, cu atât tinerii pătrund mai ușor pe piața muncii. Deci cred că este o falsă bună idee și trebuie să reflectăm la alte măsuri pentru ca lucrătorii vârstnici să rămână în activitate mai mult timp. Iată de ce insist pentru a se crește în paralel vârsta legală a pensionării și vârsta efectivă de uh, ieșire la pensie. Sunt uh, perfect de acord cu colegul meu din această privință, în această privință. Trebuie să acționăm în domeniul pregătirii continue, în uh, ceea ce privește productivitatea salariilor și trebuie să acționăm de asemenea la nivelul stimulentelor fiscale. Domnul Coferati a menționat acest lucru. Trebuie să se mențină flexibilitatea pentru ca uh, să se poată uh, opta pentru timpul parțial, de exemplu. Trebuie să fim uh, ceva mai uh, novatori din punctul acesta de vedere. Solidaritatea intergenerațională este esențială pentru că așa funcționează sistemul, însă trebuie să mergem și spre diversificarea pilonilor și de aceea am vorbit despre o abordare multipiloni. Trebuie să fie sensibilizate persoanelor în privința responsabilităților individuale responsabilitatea intergenerațională nu este suficientă, fiecare persoană în parte trebuie să-și asume răspunderea și, din punctul nostru de vedere, pensia este un venit uh, reportat, amânat. Domnul Parieti. Voi uh, vorbi în uh, italiană pentru că am ascultat întrebările în italiană. Am vorbit despre un cadru și despre o metodă. Cred că este esențial ca Uniunea Europeană să vină cu un cadru de obiective, de criterii și de principii. Nu putem pune totul în seama sistemelor naționale. Am vorbit despre dialogul social care este înscris în tratatul de la Lisabona și nu uh, ține doar de istoria Europei. Părțile sociale, actorii sociali, trebuie să contribuie la punerea în practică acestor obiective, acestor criterii, acestor principii pe plan național. Trebuie să există o legătură între dialogul social european și dialogul social la nivel național. E nevoie de negocieri tripartite sau uh, bipartite în așa fel încât să se crească competitivitatea globală a sistemului și pentru a se reduce costul nemuncii, care este destul de mare în sistemul european. Am deci în vedere negocieri europene care să ducă și la negocieri naționale cu privire la pregătirea continuă, pentru că este unul dintre elementele care permit depășirea situației ocupării persoanelor în vârstă de 55-64 de ani cum anume putem să asigurăm egalitatea șanselor, cum putem să depășim nedreptățile, discriminările între bărbați și femei. Iată, am vrut să reamintesc cadrul și metoda. Trebuie să definim obiective. Trebuie să putem transfera aceste obiective și să le aplicăm la nivel național. Mulțumesc. Domnul Andreas Zimmerman are cuvântul acum în numele managerilor europeni. Mulțumesc. Aș vrea să răspund la întrebarea raportoarei cine va plăti pensiile în viitor. Din punctul nostru de vedere, cheia este piața muncii avem nevoie de o rată a ocupării mai mare. Membrii organizației mele au uh, o carieră strălucită și noi spunem că e nevoie de muncă calificată și bine plătită, pentru că dacă nu avem uh, o proporție mai mare de locuri de muncă calificate și bine plătite, din punct de vedere aritmetic va fi imposibilă finanțarea pensiilor. Ajung și la problema vârstelor de pensionare și la problema evocată aici, anume există un conflict între interesele tinerilor și vârstnicilor, angajaților tineri și vârstnici. Sunt de acord cu cele spuse de colegul meu, Volisinski, din uh, experiența noastră, pensia anticipată reprezintă o povară pentru toți angajații, inclusiv angajații tineri și nu îmbunătățește neapărat șansele de acces pe piața muncii pentru tineri. Cred așadar că trebuie să se prelungească perioada de viață activă și să se crească și șansele de angajare ale tinerilor. În ceea ce privește discriminarea pe criterii de vârste, pe criterii de vârstă, ne așteptăm ca Comisia să se folosească de competențele care îi revin pentru a lupta împotriva discriminării pe criterii de vârstă. Nu afectează doar lucrătorii vârstnici, ci îi afectează și pe tineri, mai ales în ceea ce privește uh, vârsta minimă pentru dobândirea de drepturi de pensie. În sfârșit, sunt de acord cu domnul Mann în ceea ce privește reținerea angajaților ca uh, factor pentru pensiile ocupaționale. E nevoie de o relație de angajare, relație de muncă stabilă și această relație de muncă trebuie să fie durabilă ambele părți trebuie să fie de acord în privința stabilității. Nu trebuie să uh, se impună nimic din acest punct de vedere. Mulțumesc pentru această dezbatere strategică în uh, contextul finanțelor publice Următoarea etapă în analizarea raportului doamnei uh, Ruiten va fi pe 22 uh, noiembrie, când vom discuta cu o serie de experți. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc invitațiilor pentru contribuția la această dezbatere și ajungem la punctul 18 de pe ordinea de zi. Însă aș vrea să întreb mai întâi dacă cineva știe dacă doamna Mohan se întoarce sau nu. Pentru că aș vrea să revin la problema amendamentelor la raportul doamnei Zimmer. Unii coordonatori nu au fost prezenți la ultima noastră reuniune de joia trecută doamna vicepreședinte care m-a înlocuit este una dintre aceste persoane. Dacă nu mă înșală memoria, cred că coordonatorii sunt amnezici, pentru că la reuniunea coordonatorilor am hotărât foarte clar că acordul încheiat între Comisia FEM și Comisia pentru Ocupare se referea la o repartizare a competențelor, repartizare care figura într-o scrisoare care a fost uh, trimisă raportorilor și raportorilor din umbră. Această repartizare a uh, sarcinilor s-a discutat pe 9 septembrie în cadrul unui schimb de opinii și vă amintesc încă o dată că s-a dezbătut această chestiune. Poate că raportorii din umbră nu erau prezenți Însă s-a hotărât foarte clar că noi ne ocupăm de sărăcie și Comisia FEM se ocupă de femei. Nu vreau să revin asupra acestui subiect. Avem un acord cu privire la repartizarea competențelor, nu voi reveni asupra acestei chestiuni. Majoritatea amendamentelor care nu respectă această regulă de repartizare a competențelor sunt amendamente depuse de două grupuri, grupuri și e vorba de amendamente depuse de raportorii fictivi, raportorii din, umbre, din umbră. Vă rog să redepuneți aceste amendamente la Comisia FEM Termenul pentru depunerea amendamentelor este, de, este 9 decembrie sau, dacă nu, veniți cu amendamente orale pe care să ni le transmiteți în scris pentru a le considera admisibile. Însă fără să le rescrieți, uh, să le rescrieți complet. În engleză sau în franceză. Aceasta este propunerea pe care o fac. Domnul Cerca să are cuvântul un minut, nu mai mult. Da, doamnă președinte, este clar că atunci când vorbim de sărăcie, este uh, răspunderea noastră și de femei se ocupă cealaltă comisie. Așa am stabilit atunci la coordonator și sigur că e rezonabil și evident, dar problemele apar atunci când se amestecă cele două subiecte. Și uneori trebuie să ajungem la un amendament concret. Coordonatorii nu s-au uitat la amendamente de, la fiecare în parte. Președintele. Deci cereți reexaminarea anumitor amendamente, da. Bun. Bun, am stabilit acest lucru. Trecem acum la punctul 18. Dar revin, gândiți-vă la uh, textul final al amendamentelor și depunerea la Comisia Femei. Reuniunea pe care o propun este una de analiza amendamentelor, dar nu o negociere de, cu, pentru fiecare amendament în parte și rescrierea tuturor. Punctul 18 îmi pare foarte rău. Vreau să cer scuze, să-mi cer scuze față de invitații noștri pentru întârzierea pe care am uh, acumulat-o pentru examinarea studiului uh, realizat de Conferința Europeană a, Confederația Europeană a Sindicatelor privind uh, soluții pentru ieșirea din criză și schimbările climatice. Aveți cuvântul, domnule uh, De Caion. Doamnă președinte, eu ca sindicalist francez înțeleg că pensiile necesită mult timp și depășesc uh, orarul alocat și în țara mea se discută foarte mult despre acest subiect. Și da, vă voi prezenta acest studiu, cred că ați primit broșura și voi încerca să scurtez timpul meu, pentru că, într-adevăr, s-a depășit timpul alocat, voi încerca să prezint pe scurt anumite lucruri. Acest studiu urmează un alt studiu realizat de Ceres privind schimbările climatice și consecințele asupra ocupării, studiu făcut în 2007. Se consideră că mai ales la organismele ONU este important uh, acest studiu și prin el s-au definit două concepte, și anume anticiparea necesară și tranziția. Acest studiu sublinia un lucru foarte important care a fost reluat după aceea de mai multe ori, și anume că schimbările climatice au efecte și sporesc inegalitățile dintre regiunile lumii și chiar în interiorul regiunilor ceea ce ne-a dus la o uh, propunere comună în cadrul uh, ceea ce se numește Spring Alliance, care uh, e o platformă ce include ONG-uri și sindicate și am declarat că nu se poate rezolva problema schimbărilor climatice fără să se țină cont de inegalitățile sociale și corelarea lor cu problemele de mediu. Apoi, acest studiu a fost uh, realizat privind problemele de strategie industrială. Studiul este foarte extins și a fost realizat în mod aprofundat sector cu sector cu colaborarea Confederației și vreau doar să subliniez câteva aspecte. Și anume, reducerea emisiilor de CO2 este o adevărată provocare și trebuie să încercăm să uh, vedem care este provocarea de astăzi și de mâine asupra noilor tehnologii, adică toate tehnologiile și investițiile făcute în cercetare în anii următori? În fiecare sector trebuie să țină cont de această provocare de reducere a emisiilor de CO2. Deci este un subiect care vizează toate politicile și toate locurile de muncă. Și specific este uh, mutarea necesară, transferul necesar al anumitor locuri de muncă și crearea de noi locuri de muncă. Uh, este vorba aici de gestionarea previzională a locurilor de muncă și, de asemenea, educația care ține de această dezbatere privind cercetarea și uh, inovarea. Am subliniat de aici niște uh, linii pe care trebuie să le urmăm. Prima linie forte este că acest studiu, cum v-am spus, a fost făcut uh, sector cu sector și veți vedea în broșura noastră că s-a referit la electricitate, le aveți, nu le mai menționez pe toate. Uh, electricitate, siderurgie. Mă scuzați, încerc să găsesc în text, dau paginile ca să nu spun prostii. Chimia, cimentul, aluminiul, sticla, rafinăriile, automobilele și industriile de materiale izolante. Și din aceste sectoare am încercat să tragem concluzii și să vedem uh, ce trebuie făcut. Și primul element pe care vreau să vi-l comunic, care este comun întregului studiu, indiferent de sectorul analizat, problemele uh, mondiale sunt foarte mari problemele de creștere a tuturor acestor activități vor rămâne foarte mari în lumea întreagă. Nevoile omenirii sunt considerabile și întrebarea este ce tip de evoluție va avea răspunsul la aceste nevoi. Și spun acest lucru pentru că există o miză importantă pentru Europa și anume partea pe care o va avea Europa din creșterea de mâine. Astăzi avem 30% din creștere și, uh, conform valorilor OCDE, în 2050 vom avea doar 9% din creștere. Și trebuie să vedem dacă Europa va rămâne un sector și un pol tehnologic important în aceste diferite sectoare. Trebuie să vedem cum putem controla riscul de dezindustrializare prin uh, realocările de emisii de carbon. Creșterea statelor emergente este foarte importantă și poate să însoțească aceste uh, realocări de emisii de carbon. Un exemplu, cimentul este importat în Europa de 3 ani. Cimentul se produce în afara Europei și este o piață cu valoare adăugată mică și produsul este transportat uh, pe mare. Deci Europa își importă cimentul pentru că s-au produs delocalizări în China. În China, prima multinațională este Lafarge. Deci avem o problemă de uh, delocalizare și de reducerea emisiilor de CO2. și aș spune că întreprinderile transnaționale au o particularitate și anume că ele, pe de o parte, afirmă că există riscul realocării emisiilor de carbon în afara Europei și, pe de altă parte, creează laboratoare de cercetare în toate țările emergente și creează structuri de organizare extrem de bine puse la punct. O altă problemă este cea a crizei financiare, și capacitatea sa de a arăta în ce grad este finanțată economia industrială în țările dezvoltate. Și această problemă apare în toate sectoarele, și anume capacitatea de a avea răspunsuri în domeniul cercetării și dezvoltării pentru politici pe termen mediu și lung. Săptămâna aceasta este una deosebită pentru că acum Comisia își va publica propunerea după raportul Monti privind uh, piața unică mâine și poi mâine iarăși se va publica un raport foarte important și în săptămânile care urmează va avea loc un consiliu pe energie și în februarie o reuniune a șefilor de state pe, tot pe tema energiei în Europa. Așadar, trebuie să analizăm toate aspectele financiare și să vedem care este capacitatea de scală în Europa de a răspunde la provocările acestea de cercetare și dezvoltare. E vorba de sectoare cu intensitate energetică mare, care necesită uh, cercetare foarte multă. Nu putem să ne mulțumim în Europa să uh, dăm doar exemplul comunicării și să spunem că small is beautiful. În aceste sectoare, nivelurile de investiții sunt foarte mari. Domeniul comunicării se uh, uh, bazează pe calea undelor, care reprezintă o rețea gratuită, deci nu a trebuit să fie creată și instalată. Deci în acest domeniu nu există aceleași probleme ca în alte sectoare. Deci trebuie ca Europa să dea un răspuns foarte important la toate aceste întrebări. Dacă dorim să menținem nivelul economic în Europa, trebuie să găsim răspunsuri. Trebuie să definim un mix energetic foarte rapid, să analizăm problema carbonului și să deschidem în Europa dezbaterea privind transparența și trasabilitatea. Există un studiu făcut de Agenția de Standardizare. Ne bazăm pe regulamentul RICI și spunem că trebuie găsită trasabilitatea carbonului ca să facem față competitivității internaționale. Și este vorba de o chestiune ce ține uh, de toate sindicatele membre în confederația noastră. Noi am luat o poziție privind regulamentul REACH, transparență și trasabilitate și am privit cu mare precauție întregul proces. Am considerat că acest proces trebuie să fie desfășurat în Europa, dar și la nivel mondial și RICI a răspuns la ambele aspecte. Astăzi vorbim de carbon, mâine despre nanotehnologii și procesul RICI este un proces de început. Deci, cu cât uh, societatea va fi mai sofisticată pe plan tehnologic, cu atât nevoia de transparență și de trasabilitate va fi structurală. Deci dezechilibrele sociale și fiscale, dezechilibrele de drepturi vor fi extrem de importante și nu vom, uh, nu vom avea o piață solidă dacă nu respectăm toate aceste elemente. Iată deci o altă concluzie a studiului nostru. Trebuie să lucrăm în cercetare și dezvoltare, v-am spus, încerc să vă prezint mai repede studiul. Sunt probleme în acest domeniu. În siderurgie este clar că avem nevoie de platforme tehnologice, avem nevoie de o cooperare intersectorială. Acest lucru reiese clar din uh, studiul nostru, mai ales în legătură cu captarea carbonului. O altă parte a studiului se referă la cărbune. Și dacă mă refer la captarea și stocarea carbonului, e posibil să nu fim de acord în principiu, însă China, India și SUA dedică milioane de dolari cercetării în acest domeniu. Și vă amintesc ce am spus la început, Nevoile energetice ale lumii sunt colosale, trebuie să răspundă nevoilor populației și nu putem să ne gândim că europenii care au un stoc important de consum și pot genera fluxurile să stea uh, cu brațele încrucișate. Marea parte a omenirii nu are stocuri de bunuri și deci avem nevoie de răspunsuri pe măsură. Problema stocării carbonului este analizată în Marea Britanie, se fac câteva experiențe în Germania, în Europa și această chestiune este foarte serioasă pentru că uh, durabilitatea energiei fosile este sub semnul întrebării. Considerăm că miza tranziției corecte este importantă și de asemenea că influențează locurile de muncă. Trebuie să încercăm să ținem cont de câțiva parametri și anume noi suntem pentru și vom și face o rezoluție la CES în legătură cu reducerea emisiilor de CO2, creșterea energiilor regenerabile, eficiența energetică, multiplicarea acestea și uh, gestionarea transferurilor. Deci, dacă ne dorim o tranziție echitabilă, trebuie să înțelegem cum anume toate aceste teme permit crearea de locuri de muncă de calitate în Europa. Nu este deloc sigur că locurile de muncă cresc în Europa. Și am să iau încă niște exemple. Marea parte a producției eoliene se face în China. 90% din uh, energia eoliană e produsă în China. Și se face acum un studiu de către sindicatul nostru uh, asupra produsului care se aplică pe uh, elicele eolienelor ca să fie mai eficiente. Și uh, este un produs foarte periculos pentru lucrători, extrem de periculos, dat fiindcă acest lucru se întâmplă în China, putem considera că nu e de competența noastră. Uh, energia fotovoltaică e produsă în China, bateriile sunt produse în China. Eu nu am nimic împotriva producției în China, dar important este să știm în ce condiții se produc toate acestea. Deci avem o problemă de localizare a uh, lucrurilor de muncă calificate. Și am să vă dau un alt exemplu în legătură cu uh, potențialul Europei. Potențialul de creare de locuri de muncă este considerabil în domeniul construcțiilor. Uh, și am mai spus acest lucru odată la grupul verzilor aici, crearea de locuri de muncă în construcții înseamnă să ne asigurăm că se vor respecta reguli fundamentale de transparență. În construcții sunt cele mai multe locuri de muncă la negru, cea mai mare precaritate, unde se spală cei mai mulți bani, unde e cea mai mare corupție, indiferent de țară. Deci, pentru a avea locuri de muncă de calitate în acest sector, este foarte important să acționăm și această necesitate este vitală. Avem nevoie de un cadru de dialog social și la nivelul societății foarte important. Ne aflăm într-o clipă din istorie în care Europa poate să creeze condițiile de dezvoltare, de echilibru între standarde, transparență și trasabilitate. Acest cadru a fost cerut de către noi Comisiei și astăzi discutăm acest lucru pentru a avea un dialog social consolidat. Și dacă Comisia dorește acest cadru de dialog cu partenerii sociali, vă spunem că avem acum un studiu comun făcut de partenerii sociali, adică angajatori și sindicate, patronate și sindicate, pe tema schimbărilor climatice și ocupare. Considerăm că problemele de finanțare sunt esențiale pentru a asigura această tranziție fie în domeniul gestiunii previzionale, fie în domeniul punerii în aplicare. Avem un subiect esențial și anume că trebuie ca locurile de muncă să devină mai ecologice și trebuie să avem o trasabilitate mai mare. Și tot în legătură cu REACH, aș spune că trebuie să cunoaștem și să analizăm mai bine toate consecințele acestor elemente trec de la RICH la nanotehnologii și constatăm că nivelul de cercetare referitor la consecințele multiplicării produselor complexe este un element esențial ca să vedem condițiile de utilizare a muncii. Aș spune că schimbările climatice și utilizarea noilor tehnologii devin elemente ale organizării sănătății la locul de muncă. Deci trebuie să vedem care sunt uh, necesitățile în acest domeniu. Deci, trebuie să ne bazăm pe energii regenerabile, pe energia biologică și suntem pentru aceste evoluții. Constatăm în industria automobilelor că este necesară negocierea și evoluția și vedem că vom avea faze de tranziție foarte complexe. Dacă ne gândim la motorizare, se va trece de la motorizarea actuală la una hibridă, chiar electrică, în anii următori, însă va exista o fază de tranziție care poate să dureze ani buni. Vor uh, fi noi intervenții asupra motorizării vehiculelor și vor fi transformări importante. Dacă luăm sectorul cărbunelui ca exemplu, Europa trebuie să-și cunoască foarte bine situația în toate țările. Așadar, pachetul schimbări climatice energie a ieșit în 2009, în 2008, mă scuzați, și subestimarea situației reale a sistemului energetic european a fost foarte mare. S-a constatat în cazul Poloniei. Și astăzi trebuie să vedem ce tip de coeziune și de coerență se acordă și ce voință politică există ca să, răspund, se răspundă la aceste provocări. Nu se poate cere unei țări care are 90% din energie provenită din cărbune să-și asume singură răspunderea acestei transformări. Am să fac o referire la unul din primele tratate europene, CECO, pentru a arăta importanța coeziunii și a ajutorului financiar. Iată ce aveam de prezentat. Broșura este mult mai completă decât prezentarea mea, dar am încercat să nu mă lungesc prea mult. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această prezentare! Este esențială pentru obiectivele noastre pentru că ne permite să intrăm în uh, discuție. Îmi pare rău că nu sunt uh, prezenți toți membrii comisiei noastre pentru această strategie de orientare, acest mod de a utiliza concret ceea ce spunem noi teoretic. O să depășim puțin timpul cu voia dumneavoastră, dar nu mult. Doamna Schröter și apoi doamna Steinbrück. Ja, vielen Dank für diesen Beitrag. Mulțumesc pentru această contribuție. Practic, se continuă discuția noastră vis-a-vis -vis de raportul uh, cu privire la locurile de muncă ecologice și anume crearea unui cadru social pentru dialog, ceea ce am uh, recomandat la modul concret prin raportul nostru. Am spus că există modele foarte bune, așa numita Green Alliance din Statele Unite, unde se încearcă transpunerea acestei transformări într-o strategie de succes. Elemente care au fost preluate și în raportul nostru care a fost adoptat. Este important cred că am încercat să nu ne limităm doar la secta, sectoarele noi, ci și acele sectoare care sunt afectate de aceste transformări și chestiunea perfecționării profesionale, care va juca un rol mai important pe viitor pentru ca lucrătorii să nu fie depășiți, să nu fie dați la o parte. Dacă au obținut deja calificări uh, numeroase în uh, domenii tradiționale, v-ați referit și la industriile energofage, unde există preocupări uh, masive de reducerea consumului de energie. Există um, un uh, proiect pilot, de exemplu, în siderurgie, de a produce oțel cu mai puțin consum energetic pentru a putea da un model de exemplu prin producerea pilonilor pentru parcurile eoliene. Eu cred că această idee poate fi dezvoltată în continuare. În Germania, după acest raport, am avut ocazia să discut cu sindicatele într-un grup de lucru nou creat. Interesant a fost prezența industriei sticlei, care ne-a îndemnat să continuăm procesele legislative în ceea ce privește măsurile de eficientizare energetică, pentru că noi am beneficiat de un spor imens de producție, ceea ce arată că această transformare spre o industrie cu emisii scăzute de carbon poate fi foarte benefică și pentru sectoarele tradiționale, clasice. Aș dori să menționez încă o dată că este important un punct central uh, menționat și în raport, și anume dreptul de perfecționare și pregătire profesională pentru a putea face față acestor transformări în industrie și sper că și sindicatele vor prelua această propunere și se vor lupta pentru ea. Doamna Steinbruck și dacă mai dorește apoi cineva să ia cuvântul, văd că nu este cazul, doamna Steinbruck. Mulțumesc! Nu pot decât să susțin uh, și să continui cele spuse de antevorbitoarea mea. Mulțumesc uh, autorilor acestui uh, studiu. Eu cred că este foarte bine să analizăm mai în detaliu diferitele actoare, uh, sectoare. Am, am și eu un, o istorie un, de implicare în cadrul activității sindicale și de aceea și am uh, experiență în uh, țara mea, unde știu că se discută foarte mult și de către sindicate noile strategii de politici industriale și de aceea cred că este bine ca sindicatele să vină cu propuneri de soluții pentru viitor. Pentru noi este important ca aceste procese de restructurare să fie însoțite și de sindicate, de reprezentanții salariaților. Grupul Socialiștilor și Democraților discută de asemenea uh, un document referitor la locurile de muncă verzi și cred că aici uh, vom uh, veni cu mai multe idei. Cred că avem nevoie de această de gestionare a locurilor de muncă cu emisii reduse de carbon și de o promovare a acestora. Cred că dacă deschidem puțin uh, perspectivele, se pot face foarte multe lucruri benefice. Aș vrea să fac patru observații spune doamna președinte. În ceea ce privește angajamentul Chinei în acest uh, domeniu, cred că este evident că e important. Noi am uh, găsit uh, locurile de muncă verzi, drept soluție la problema ocupării, locuri de muncă care trebuie să fie decente. Strategia chineză nu trebuie să fie atât o strategie care să urmărească încheierea unui acord internațional după eșecul de la Copenhaga. Strategia chineză va fi să câștige bătălia competitivității în acest uh, domeniu și acest lucru poate crea probleme. Aș vrea să revin și la problema pregătirii profesionale. Pentru că noi uh, spunem foarte multe, venim cu strategie energetice mărețe, însă există realitatea de pe teren. Transformarea și renovarea locuințelor presupune o transmitere a informațiilor într-o, unei rețele de IMM-uri și de întreprinderi mici pentru că aceste întreprinderi nu sunt suficient de active și ca atare nu există investiții suficient de mari. Apoi, în ceea ce privește taxele pe carbon, propuneți foarte multe lucruri bune, însă nu evocați ideea unui scut energetic. Ori, dacă vrem să schimbăm comportamentele, dacă vrem să scadă consumul de energie cu 20%, factorul preț este foarte important. Ceea ce frapează însă este că dacă creștem tarifele energetice, vom obține un efect, efect asupra veniturilor, veniturilor gospodăriei. și tocmai gospodările cele mai modeste vor fi cele care vor fi cele mai afectate. Pentru că lor le vor parveni facturile energetice și facturile pentru transportul cele mai mari. Deci cum să influențăm comportamentele fără a crea nedreptăți sociale considerabile? Oare nu ar trebui să instituim acest scut Uh, această, să introducem această garanție energetică. Aș vrea să profit de prezența dumneavoastră pentru a evoca aici problema minelor de cărbune necompetitive. Din perspectiva schimbărilor climatice. Există astfel de mine în Germania, în Spania și se pune problema menținerii sau nu a ajutoarelor de stat pentru aceste mine. Comisia Europeană a propus încetarea ajutoarelor în 2014, stoparea ajutoarelor și anumite țări propun termenul 2018. Parlamentul trebuie să se pronunțe la rândul lui, inclusiv în Comisia pentru Ocupare și aș vrea să profit de prezența dumneavoastră pentru a vă cere părerea. Vă mulțumesc anticipat pentru răspunsuri. Vă mulțumesc pentru întrebări. În ceea ce privește pregătirea profesională, trebuie să fim atenți la gestiunea ocupării. E clar că e nevoie de formare profesională, pentru că altfel nu putem vorbi despre o gestionare previzională a ocupării. S-a vorbit aici despre locurile de muncă verzi. Cred că nu trebuie să ducă la o precaritate mai mare a locurilor de muncă. Există această tentație. E o, o tentație foarte mare. Nu trebuie însă să creăm un conflict între locurile de muncă verzi și celelalte și sunt de acord cu președintele din punctul acesta de vedere. OCDE-ul a publicat un studiu săptămâna trecută care arată că investițiile străine directe țin cont de ecologizarea industriei. Miza zilei de mâine ține de ecologizarea industriei. Nanotehnologiile pot să contribuie la o utilizare mai mare a energiilor regenerabile. Și dacă acceptăm această idee a ecologizării industriei, vorbim despre toate locurile de muncă. Nu trebuie să facem o distinție între locuri de muncă tradiționale și locuri de muncă verzi. Să încercăm să nu creăm această, să nu creăm neliniști uh, făcând această distinție. Trebuie să spunem clar că e vorba despre toate locurile de muncă. Toate locurile de muncă vor fi verzi. Și, în al doilea rând, vom asista la o transformare a ocupării, care trebuie să se facă în condiții cât mai bune și pentru asta trebuie să se anticipeze situația viitoare. Am discutat cu Comisia și cu președinția belgiană pentru a institui un cadru european cu privire la anticiparea restructurărilor. Avem nevoie de un instrument care să anticipeze aceste restructurări și să vadă în ce condiții se fac ele. Iată de ce încercăm să lucrăm cât mai mult cu ONG-urile. În ceea ce privește problema prețului, problema prețului este abordată într-o rezoluție asupra energiei, însă nu și în acest studiu. În decembrie se va reuni un consiliu și apoi în 24 uh, februarie se reunește șefii de state și de guverne care discută despre energie. Pe 24 noiembrie președința belgiană va organiza o reuniune pentru a pune problema prețului. Schimbările climatice pot duce la creșterea inegalităților chiar și în cadrul fiecărui stat în parte. Creșterea prețului energiei pentru populația săracă va fi o adevărată problemă. Eficacitatea energetică și uh, necesitatea renovărilor poate pune probleme pentru populația săracă. Trebuie așadar să se asigure garanții pentru aceste persoane. Trebuie să vedem cum anume evoluează prețurile și în ce condiții. În ceea ce privește cărbunele și măsurile de tranziție. În... Mi s-a pus întrebarea și deci trebuie să găsesc un răspuns. Nu vreau să fac ca și anumiți politicieni francezi și să evit răspunsul. Ceea ce spun eu este că într-o perioadă de criză acută, așa cum o traversează Spania, cu o piață a muncii fragilă, este extrem de greu să um, tragi concluzii pe termen scurt. E nevoie de perspective pe termen mediu. CECA a creat un cadru Avem nevoie astăzi însă de o abordare care se apropie de abordarea CECA dacă vrem să asigurăm coeziunea și solidaritatea. Dacă nu există solidaritate, vom avea probleme. am discutat cu uh, fosta comisară Cruz cu privire la liberalizarea energiei. Piața gazului nu este o piață obișnuită. Estonia, Lituania sunt uh, într-o postură foarte dificilă atunci când negociază cu Gazprom. Asistăm la mutații importante și uh, e importantă capacitatea de investiții și de cercetare. Capacitatea aceasta este foarte important. Avem nevoie de investiții pe termen mediu și pe termen lung, investiții care nu interesează piețele financiare. E nevoie deci de proceduri originale pentru a crea interes pentru aceste investiții. Avem nevoie de politici pe termen lung și pe termen mediu. Suntem pentru măsuri de tranziție care să se prelungească într-o perioadă de criză atât de gravă. Vă mulțumesc foarte mult, vom ține cont de aceste răspunsuri atunci când ne vom defini contribuția la poziția Parlamentului European în acest domeniu. Am uh, încheiat lucrările, le mulțumesc interpreților care au rămas până la sfârșitul la lucrărilor noastre și vă dau întâlnire pe 8 și 9 noiembrie. Vă mulțumesc!